Okay, we should start. Możemy? Witam Państwa. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă urez bun venit la întâlnirea comisiei noastre de astăzi, care va avea loc și mâine și încep cu modificările ordinei de zi. E vorba despre următoarele modificări. Punctul numărul 4, și anume prezentarea domnului Huitema despre îngrășăminte va fi examinată la sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi, după prezentarea raportului misiunii Agri la Berlin. Punctul numărul 10. Votul asupra avizului privind introducerea unor măsuri comerciale temporare autonome pentru Ucraina în uh, completarea concesiilor comerciale deci, punctul 10 va fi amânat până la întâlnirea de pe 13 martie, deci cea care va avea loc la Strasburg și din nou într-o zi de luni. Punctul numărul 17. Având în vedere întâlnirea extraordinară a Colegiului Comisarilor, care trebuie să aibă loc azi după amiază, schimbul de opinie cu domnul comisar Hogan și cu doamna comisar Vestager a fost amânat până la o Uh, viitoare întâlnire a comisiei noastre. Va trebui să găsim împreună o nouă dată. Vă vom înștiința, bineînțeles, cât mai repede cu putință. Îmi cer scuze pentru toate aceste modificări. Dacă nimeni nu are nicio obiecție, consider că ordinea de zi a fost adoptată. Întâlnirea noastră este transmisă în direct pe internet. V-am înștiințat că are loc o întâlnire extraordinară a comisiei noastre pe data de 13 martie, de la orele 19 până la ora 22.30. Însă am dorit să începem mai devreme, respectiv la 18.30. Vom vedea dacă reușim să găsim uh, și sala și uh, posibilități de interpretare, dar văd că domnul Deș cere cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt surprins că vom avea la Strasburg o ședință uh, din nou a comisiei, dar noi uh, am decis în întâlnirea coordonatorilor să nu mai avem ședințe la Strasburg și protestez uh, în legătură cu această decizie. Nu o voi accepta am boicotat deja în uh, fosta perioadă e, uh, legislativă ședințele de la Strasburg. Trebuie să putem să ne ținem uh, ședințele aici, pentru că altfel costurile unor ședințe suplimentare la Strasburg vor crește. Eu în continuare propun să renunțăm la ședințele de la Strasburg. Mulțumesc. Domnule Des, sunt de acord cu solicitarea dumneavoastră, însă, din păcate, nu reușim tot timpul să facem așa cum ne-am dorit. Trebuie să ținem cont de circumstanțe excepționale, anumite subiecte sunt complexe, dificile. Nu vreau acum să redeschid dezbaterea, dar văd că și alți colegi cer să ia cuvântul. Nu știu dacă este bine sau nu să avem întâlniri la Strasburg, dar ați putea măcar să să nu le mai spuneți într- întâlnire extraordinare, nu vă mai bateți joc de limba engleză. E o întâlnire ca oricare alta, ce tot să-i spunem extraordinare, doar ordinară. Ok, ok. Pan să bardzo dziękujemy. Mulțumesc. Vom încerca să facem ca să fie bine pentru toată lumea. Vă rog frumos, aș ceru să las cuvântul. Bine, eu, spune doamna Aguilera Garcia, nu vreau să vorbesc exact despre același subiect sau alte subiecte. Știu că este foarte dificil, că este munca secretariatului, însă va exista o simultaneitate între Comisia de Agricultură și Comisia de Pescuit. Și să știți că săptămâna aceasta uh, se suprapun până și orele la care se votează. Dacă eu votez la agricultură, n-am cum să votez și la pescuit în același timp. Spun acest lucru pentru că știu că sunt mai multe persoane care se află în același caz. Știu că este dificil, știu că secretariatul face tot ce este în putință, dar dacă măcar uh, întâlnirile sunt organizate în aceeași zi, măcar ordinea de zi să fie organizată de așa manieră încât ora votului să nu fie uh, exact în același moment. Pentru că până acum exista această posibilitate, dar n-ai cum să votezi în două comisii în același timp. Președintele. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să repet ce a spus domnul Alberde, spune domnul Egniu. și cum a spus și doamna Garcia, cum putem să votăm uh, în două comisii în același timp? Cum putem să fim la comisia extraordinară și în același timp să luăm cuvântul în plenară? Unii dintre noi au cerut timp de vorbire la ora respectivă. Și în plus văd că o, uh, o mare parte din întâlnirea prevăzută uh, mâine după amiază a fost anulată și în schimb vreți întâlnire la Strasburg. Sincer, nu mi se pare normal. Dacă chiar aveți de gând să organizați întâlnirea uh, la Strasburg, vă rog să uh, începem mai devreme, să putem și noi să luăm cina ca oamenii. Bardzo dziękuję. Przyjmujemy Państwa Vă mulțumesc. Am notat observația dumneavoastră, vom încerca ca pe viitor să evităm aceste situații. Nu depinde de noi. Însă vă rog frumos să dați dovadă de înțelegere. Poproszę tłumaczy o zweryfikowanie. Proszę Państwa, Eh, punct... Verificăm acum următoarele puncte de pe ordinea de zi. Procesele verbale a întâlnirilor precedente. Aici respectăm procedura obișnuită. Dacă nu sunt obiecții, acestea sunt considerate ca fiind adoptate. Punctul 4, cum am spus, este amânat până la sfârșitul întâlnirii de astăzi. Așadar, putem să trecem acum la raportul domnului eh, Serao Santos proiect de aviz în ce privește promovarea coeziunii și a dezvoltării în regiunile îndepărtate din Uniunea Europeană, punerea în aplicare articolului 349 din tratat. Comisia Regii este competentă pe fond. E vorba despre evidențierea rolului pe care îl joacă agricultura în regiunile periferice și ultraperiferice din uh, Uniune, încercând să luăm măsuri tocmai pentru a favoriza într-o și mai mare măsură dezvoltarea agriculturii în aceste zone. Vă reamintesc că am vizitat insulele Azore în noiembrie 2015 și am putut să vedem cu proprii noștri ochi uh, specificitatea uh, sectorului agricol din Um, acest arhipelag. Domnul Santos va putea să ne explice și mai bine subiectul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc frumos și că ați amintit vizita pe care am efectuat-o în insulele Azore. Dragi colegi, dragi colege, dragi colegi, Așa cum știți, articolul 349 din uh, TFUE conferă regiunilor periferice un statut aparte, tocmai pentru a ține cont de faptul că se află la distanțe atât de mari de Europa continentală, din cauza că sunt dependente de multe ori de importuri sau de un singur sector um, economic. Uh, și atunci se încearcă atenuarea anumitor măsuri care ar putea să aibă consecințe prea grave în aceste regiuni. A existat în plus și hotărârea judecătorească a Curții de la Luxemburg, care arată că articolul 349 este temeiul juridic adecvat pentru a adopta măsuri legislative comunitare care să permită o mai bună integrare a acestor regiuni și pentru a se ține cont de toate caracteristicile și care sunt uh, constrângerile cu care se confruntă aceste regiuni. Regiunile ultraperiferice oferă multe posibilități, au un mare potențial, însă trebuie să ținem cont de impactul schimbărilor climatice, de provocarea pe care le prezintă noile tehnologii. Deseori, în aceste zone, uh, biodiversitatea uh, este bine protejată, există rezerve uh, piscicole foarte mari și, de asemenea, există și centre de inovare și cercetare. Agricultura are o dimensiune economică vitală pentru regiunile periferice și ultraperiferice. În multe din aceste regiuni, agricultura reprezintă o cotă parte din PIB Pot să vă vorbesc, de exemplu, despre insulele Azore, pe care eu le cunosc cel mai bine. Agricultura reprezintă 9% din uh, PIB și este un sector în care se uh, lucrează 12% din mâna de lucru din, această, din acest arhipelag. Și trebuie, mai trebuie să spunem că două treimi din uh, teritoriu este folosit pentru exploatațiile agricole și în, în aceste insule procentul tinerilor care lucrează în agricultură este de două ori mai mare decât a celor care lucrează în agricultură pe continent. De aceea avem nevoie de acest instrument pentru regiunile periferice și ultraperiferice. Acest instrument este indispensabil pentru a permite dezvoltarea și menținerea agriculturii în aceste regiuni. Raportul Comisiei a confirmat tocmai această realitate. Comisia a făcut o evaluare a aplicării acestui instrument și în concluzii se spune că acest instrument uh, denumit prescurtat POSEI trebuie să fie revizuit pentru că altfel vor exista consecințe negative pentru ocupare, pentru protecția mediului și pentru dimensiunea teritorială. În plus, acest instrument trebuie să dispună de resursele financiare adecvate. Um, va trebui să se țină cont de aceste nevoi când se va negocia următorul uh, cadru financiar multianual. Acest lucru este foarte important pentru mai multe sectoare. Bananele, uh, zahărul, laptele, uh, creșterea animalelor. În plus, trebuie să ținem cont și de uh, efectele crizei economice și financiare care nu au um, care s-au făcut de asemenea resimțite în aceste regiuni. Instrumentul trebuie neapărat să fie uh, menținut pentru că și în aceste insule, fără agricultură, s-ar uh, um, prăbuși o mare parte din um, economie. Din păcate, din cauza fluctuației prețurilor, uh, măsurile luate în momente de criză nu uh, țin cont și de uh, regiunile periferice și ultraperiferice. Vă dau un exemplu concret. Atunci când se impun cote pentru lapte, nu se ține cont de faptul că 30% din producția de lapte din Portugalia vine tocmai din insulele Azore. La fel se întâmplă și cu cultura bananelor sau a zahărului din trestie de zahăr. În plus, ar fi bine să avem un capitol aparte care să abordeze consecințele uh, acordurilor de liber schimb pentru regiunile periferice și ultraperiferice. Aceste regiuni trebuie să fie informate pentru a ști care sunt uh, uh, eventualele consecințe pentru ele și pentru a-și putea apăra interesele. Reprezentanții regiunilor periferice și ultraperiferice trebuie să participe la aceste negocieri. Raportul Sarnez, în ce privește clauza de salvgardare pentru banane în cadrul acordului de liber schimb cu Peru și Columbia, este un bun exemplu ar trebui ca pentru fiecare asemenea acord de liber schimb să se țină cont de uh, interesele acestor regiuni și sper că așa se va întâmpla pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul colegilor și începem cu doamna Ribeiro. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc uh, și colegului Ricardo Santos pentru activitatea desfășurată. Cred că este un document care va fi o bună bază de plecare pentru negocierile care urmează. Ați spus-o și dumneavoastră. Faza uh, delegației în insulele Azore a fost foarte importantă pentru că trebuie să înțelegem care sunt constrângerile acolo. Așa cum a spus și colegul Ricardo, putem înțelege mai bine uh, ceea ce se spune în articolul 349 și anume că uh, este stabilită o limitare a uh, Uh, agriculturii, deși uh, agricultura acolo este determinantă pentru dezvoltarea regională. Și uh, raportul final al delegației a fost important, pentru că aceste lucruri au fost precizate în acest raport. Acum să ținem seama de aceste concluzii în negocierile care urmează. Agricultura, bineînțeles, are un impact și asupra mediului înconjurător și a diversității biologice, pe lângă rolul socioeconomic al agriculturii, iar contextul crizei actuale, de asemenea, trebuie avut în vedere producția de lapte uh, în insulele Azore este esențială. Tocmai de aceea trebuie să uh, avem măsuri financiare adecvate pentru această regiune. Și s-a spus acest uh, lucru și în trecut, este un subiect de actualitate și acum. Tot așa cum și uh, bananele sunt un subiect important. Trebuie să existe uh, o proporționalitate care să fie respectată în uh, relațiile față de diferitele regiuni. Și aici, în cadrul uh, programului PROSEI, uh, um, um, s-a constatat că uh, finanțarea nu este suficientă, este nevoie de mijloace financiare suplimentare programele pentru dezvoltare rurală și programele PROSEI trebuie să stimuleze dezvoltarea agriculturii în această regiune. De altfel, regiunile, în cadrul principiului subsidiarității, trebuie să administreze aceste fonduri. Cota de cofinanțare a acestor programe sperăm că va fi de 85% independent de uh, nivelul de dezvoltare al regiunilor uh, ultraperiferice, pentru că nu uh, trebuie să ne gândim doar la venitul per capita, trebuie să nu contribuim la diferențe periculoase între regiuni. Trebuie să ne dorim, de fapt, ca regiunile să întinerească și acest lucru este important și pentru regiunea din care vin eu. Trebuie să avem în vedere și acest deziderat în discuțiile pentru cadrul financiar multianual. Trebuie să eh, stimulăm până la urmă și eh, schimbul ă, de generații dacă stimulăm o dezvoltare inteligentă în Uniunea Europeană. Ă, îmi va face plăcere să colaborez cu raportorul pe viitor. Mulțumesc foarte mult, domnul Agniu. Mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu doresc să mulțumesc uh, pentru activitatea desfășurată de Ricardo Serao Santos. Iar în ce privește delegația uh, care a vizitat Azorele uh, și eu am făcut parte și am constatat uh, cât de mare este specificitatea agriculturii în această regiune și dependența de anumite sectoare. Deci, ținând seama de acest aspect, trebuie să ne concentrăm tocmai pe acest specific. Există o solicitare de diferențiere dar eh, trebuie să vedem cum să procedăm. Pentru Azore, eh, producția de eh, lapte este esențială. Iar dacă dorim să ținem seama de particularitatea acestui producții, trebuie să ne gândim că uh, mai ales în regiunile ultraperiferice putem să ne întâlnim cu asemenea specificități. În ce privește acordul de liber schimb, uh, trebuie să ținem seama de uh, echilibrul pe care trebuie să-l creăm și în uh, relația cu fragilitatea acestui teritoriu. După aceea trebuie să vedem Eh, să ne eh, gândim și la sectorul zahărului. Dar eu cred că acest raport trebuie să eh, fie luat foarte în serios pentru că ne obligă să ne concentrăm pe specificitatea acestei regiuni care este parte integrantă a Uniunii Europene. Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Des. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, și eu am participat la deplasarea uh, delegației comisiei noastre în Azore. În momentul în care am fost ales în Parlamentul European, eu am fost coraportor uh, pentru uh, reforma în domeniul uh, zahărului și împreună cu un coleg din partea grupului SID, Uh, am vizitat insula Reunion, unde se cultivă trestia de zahăr. Am constatat cât de utile sunt aceste vizite, care uneori sunt criticate în mass media, dar avantajul este că uh, ne uh, aplecăm cu mai mare atenție asupra specificului uh, unor asemenea regiuni ultraperiferice. Estimate uh, coleg Ricardo, am înțeles deja că 30% din laptele consumat în Portugalia provine din uh, insulele Azore, dar că transportul laptelui uh, de acolo până în uh, Europa uh, costă foarte mult. Deci trebuie să vedem dacă nu putem uh, contribui uh, cu un sprijin financiar prin programul Poseidon sau uh, prin alte uh, programe de dezvoltare rurală, de pildă, ca să contribuim la diminuarea costurilor. Și în ce privește ceaiul, 136 de tone sunt produse aici. Alte produse sunt bananele, ele completează într-un fel uh, oferta de export pentru Europa. Mă bucur că există programul Poseidon și în ultimii ani uh, am sprijinit programele de acest tip pentru că ele contribuie la um, uh, o mai mare echitate între regiunile europene. Trebuie să menținem locurile de muncă și în aceste regiuni pentru ca oamenii să aibă o șansă de viitor. Mulțumesc. Doamna Maier. În numele uh, raportorului nostru din umbră, din partea grupului uh, ALDE, doresc să mulțumesc pentru acest raport. Cred că este important pentru noi, ca membri ai Comisiei Agri, uh, să susținem regiunile ultraperiferice și ele sunt importante pentru că trebuie să demonstrăm interesul nostru pentru coeziunea socială. Apreciez în mod deosebit punctul 2 din uh, acest uh, proiect de raport. Nu este vorba doar de protecția mediului înconjurător, ci și de protejarea oamenilor care locuiesc în aceste regiuni. Și pentru ei trebuie să creiem perspective de viitor pentru tânăra generație aceste probleme pe care le avem atunci când apare schimbul de generație, când uh, o fermă se transmite din tată în fiu, Ehm, trebuie să existe la nivelul tinerii generații ehm, o pasiune pentru agricultură. Mi-aș dori să ehm, putem avea mai multe produse de origine protejată, pentru că, până la urmă, în felul acesta se ajunge la produse de calitate. Și cred că uh, trebuie să ajungă mai mulți bani și în aceste regiuni. Doar în felul acesta putem stimula uh, producția agricolă în regiunile ultraperiferice. Domnul Caputo, mulțumesc. Doresc mai întâi să mulțumesc uh, colegului Srau Santos pentru excelentul raport. Activitatea agricolă este una esențială pentru dinamismul economic al regiunilor ultraperiferice, pentru a permite menținerea coeziunii economice și sociale a acestor teritorii și pentru protecția mediului și a biodiversității, precum și a valorilor ecologice. E nevoie de soluții specifice uh, pentru a palia Uh, îndepărtarea și statul, statutul de insule pentru a menține agricultura în regiunile ultraperiferice. Uh, regimul POSEI trebuie, deci, după părerea mea, consolidat și dotat cu resurse financiare adecvate pentru uh, a preveni riscul abandonului agriculturii cu consecințe negative, mai ales asupra ocupării în regiunile ultraperiferice. Consider că, având vedere faptul că, de exemplu, producția de lapte nu poate fi înlocuită cu altceva în regiunile ultraperiferice, Comisia și statele membre trebuie să facă recurs mai mult la programul POSEI pentru a um, sprijini aceste regiuni uh, prin plăți directe și programe de dezvoltare rurală pentru a consolida sprijinul în cadrul celui de-al doilea pilon al PAC-ului. Se pune după părerea mea, și problema distanței mari între regiunile ultraperiferice și piețele de bunuri de consum, care arată că e nevoie de uh, o dublă stocare cu o organizare logistică modernă. Deci trebuie să se ia în considerare și acest aspect de către Comisie și uh, trebuie să se investească și în acesta. Mulțumesc! Ok. Uh... Mulțumesc. În cazul acesta, îi dau cuvântul din nou raportorului Serau Santos. Mulțumesc tuturor colegilor pentru cuvintele amabile. Cred că vedem lucrurile în mod asemănător. Agricultura este importantă pentru economia europeană, inclusiv agricultura din regiunile ultraperiferice. Și pentru mine este important să stimulăm dezvoltarea anumitor sectoare agricole, eventual și crearea de noi sectoare. Un coleg a menționat producția de ceai, într-adevăr, și ea este importantă. Și în regiunile ultraperiferice, este important uh, să existe un echilibru între agricultură și mediul înconjurător, uh, ținând seama și de uh, progresul tehnologic. Și bineînțeles că toate trebuie să contribuie la crearea de locuri de muncă. Sigur că există produse cu denumire geografică protejată, dar sigur că, într-un fel, deja se conturează un consens între mine și raportorii din umbră, ceea ce poate fi un succes și pentru uh, regiunile ultraperiferice. Și uh, colega uh, vine dintr-o regiune uh, ultraperiferică uh, și cred că și spusele colegii sunt specifice pentru acest tip de regiune. Eu nu pot decât să susțin programul PROSEI și sper ca agricultura să cunoască o dezvoltare. Îmi cer scuze, dar va trebui să părăsesc uh, ședința noastră. Va exista o audiere în uh, Comisia uh, PESC, la care de asemenea doresc să particip. Președintele, mulțumesc. În cazul acesta încheiem dezbaterea pe marginea acestui punct și Până pe data de 2 martie, orele 13, pot fi înaintate propunerile de amendament. Pe 12 uh, aprilie vom avea votul și în regii pe 30 mai. Trecem mai departe în ordinea de zi. Este vorba de uh, emisiile de gaze cu efect de seră și reducerea acestor emisii, emisii pentru perioada 2021-2030. Uh, e vorba de respectarea obligațiilor uh, asumate la uh, conferința uh, și prin acordul de la Paris. Pentru uh, o raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și o raportare a altor informații relevante pentru schimbările climatice. Comisia competentă în fond este Comisia ENVI. Dar din partea comisiei noastre, raportor pentru aviz este domnul Nicola Caputo. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în perioada uh, 2021-2030 uh, uh, merită o analiză aprofundată pentru a înțelege exact Eh, ce ne propunem. Cum spuneam, eh, Comisia ENVI este competentă în fond, dar eh, îi dau cuvântul domnului Caputo. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Agricultura reprezintă aproximativ 10% din emisiile de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană. În ultimii ani, o serie de factori cum ar fi reducerea uh, semnificativă a șeptelului de vite uh, și folosirea mai eficientă a uh, îngreșămintelor, uh, precum și reducerea consumului de lactate, a dus la reducerea acestor emisii cu aproximativ 24% între 1990 și 2012. În 2016, 16,3 miliarde de euro din bugetul PAC-ului au fost folosite pentru agricultura durabilă cu respectarea mediului s-a accelerat uh, în sectorul agricol uh, tranziția spre o economie circulară cu emisii scăzute de dioxid de carbon și care uh, să facă față cu succes schimbărilor climatice. Acest sector primește pozitiv toate oportunitățile pentru a-și ameliora și mai mult performanța de mediu. Abordarea de jos în sus, care a stat la baza acordului de la Paris privind schimbările climatice, uh, face improbabil ca, într-o primă perioadă cu politici actuale, ca emisiile de gaze cu efect de seră să se reducă suficient pentru uh, a respecta obiectivul Uniunii Europene de a re, uh, reduce până în 2030 emisiile cu 40% față de nivoile din 90 și reducerea uh, emisiilor în uh, sectoarele non-ETS. Deci este fundamentală fundamental acest uh, raport, această propunere de regulament așa de așa numit effort sharing cu definirea unor obiective naționale uh, pentru viitoare politici care să uh, permită reduceri mai mari a emisiilor. Doresc doar să indic câteva idei, uh, să uh, pun câteva puncte care pun probleme în propunerea inițială și la care am depus anumite amendamente. Primul punct se referă la activitatea din sectorul LULUCEF. După părerea mea, aceste activitate trebuie să fie contabilizate la fel ca și celelalte sectoare acoperite de regulamentul pentru effort sharing și nu doar ca mecanism de flexibilitate. Contabilizarea completă a sectorului uh, forestier, inclusiv uh, gestionarea pădurilor, care acum nu este luată în considerare, ar garanta recunoașterea posibilelor emisii Um, care, în care se, um, există politici inadecvate și uh, astfel se poate ține cont suficient de, sistemele, de ecosistemele uh, de păduri. Trebuie să se stabilească criterii riguroase de contabilizare pentru ca contribuția întregului sector, inclusiv al sectorului forestier, să fie luată în considerare. În al doilea rând, e vorba de nevoia de extindere, de extinde flexibilitatea și creditele lui LUCEF prevăzută la articolul 7, fixând la 425 de milioane de tone folosirea suplimentară um, a um, absorpțiilor nete de dioxid de carbon din sectorul lui LUCEF, așa cum se prevede în evaluarea de impact al Comisiei. Această propunere uh, Uh, se aliniază cu uh, dispozițiile acordului de la Paris care recunosc importanța sectorului LULUCEF și potențialul său uh, de a avea efecte, aspecte pozitive în lupta, consecințe pozitive în lupta împotriva schimbărilor climatice și deci potențialul sectorului agricol de a potența aceste efecte este redus. De aceea trebuie să se optimizeze contribuția sectorului forestier mai ales uh, prin activitățile lui LUCEF. Consider că nu putem sprijini criticile unora, conform cărora posibilitatea compensării emisiilor din agricultură prin absorpția din sectorul LUCEF s-ar traduce prin posibilități de a scăpa de punerea în aplicare a angajamentelor în sectorul agricol. Consider că, chiar dacă sunt ambițioase, obiectivele de reducere a emisiilor din partea sectorului agricol trebuie să uh, fie uh, făcute efectiv de întreprinderi și sectorul agricol și nu trebuie să mineze productivitatea uh, întreprinderilor uh, din sectorul agricol. Durabilitatea trebuie să fie un obiectiv nu doar de mediu, ci și social și economic. Deci este indispensabil nu doar să se mențină criterii de flexibilitate, de flexibilitate introduse, dar și să se extindă posibilitățile pentru a permite folosirea unor instrumente și măsuri diferențiate mai adecvate, stimulând astfel atingerea mai rapidă a obiectivelor. Oricum, pentru a preveni riscul ca flexibilitatea să reprezinte un alibi pentru anumite sectoare cu un impact mai mare asupra uh, profilului de emisii, este important ca um, emisiile absorbite de sectorul forestier nu trebuie să fie uh, luate în seamă în avantajul sectorilor non-ETS, ci uh, pentru a confecta emisiile de sectorul agricol. În al treilea rând, Aș dori să mă refer la faptul că propunerea de regulament este oarecum vagă. Nu se stabilesc uh, ținte de emisii anuale pentru statele membre pentru 2021-2030, dar nu se uh, sugerează instrumente care pot uh, să contribuie la obiectivul de reducere a emisiilor, mai ales în agricultură, unde trebuie să se stimuleze bunele practici de reducere ale emisiilor și consider că trebuie să se favorizeze inovarea în agricultură cu tehnici ecologice care va face să crească capacitatea sequestrării uh, dioxidul de carbon și care ar duce la reducerea uh, emisiilor în sectorul agricol, de exemplu prin instrumentele agriculturii de precizie și a uh, agriculturii de conservare. Al patrulea punct se referă la monitorizare și control. Trebuie să se propună controle de conformitate anuale și nu doar o dată la 5 ani. Uh, controlele cincinale ar uh, duce la o limitare a domeniului de aplicare a măsurilor corective și la uh, un anumit nivel de ineficacitate a sancțiunilor. De exemplu, s-ar aplica doar în 2027 pentru prima dată. Controlele de conformitate anuale ar favoriza și schimbul de cote, ținându-se cont și de conștientiz și ar duce la conștientizarea uh, fenomenului rapid de către statele membre. Acestea sunt principalele elemente în legătură cu care, pe care doresc să mă concentrez. Subiectul este unul destul de tehnic și complicat, deci Bineînțeles, trebuie să colaborăm cu toții la acest raport. Mulțumesc pentru atenție. Pan um, are cuvântul acum domnul Laghiu. Agniu. Comisia nu se va mira că am ceva de spus în legătură cu acest subiect. E vorba de emiterea de gaze cu efect de seră din practicile agricole. Uh, sunt cinci gaze, dintre care principalul este, sunt vaporii de apă. Dacă nu faceți ceva pentru vaporii de apă, putem uita de ceilalți. Vaporii de apă sunt emisi din transpirarea plantelor. Este un proces normal. Ar fi o nebunie să facem ceva pentru a-l împiedica și mă bucur că nimeni nu are de gând să facem ceva despre evaporarea apei. Dacă nu faci nimic pentru evaporarea apei, nu faci nimic pentru gazele cu efect de seră. Deci, de fapt, conversația se limitează uh, Uh, la dioxid de carbon. Sunt doar 400 de părți pe milion, sunt uh, o parte importantă din alimente și oricum nu este suficient pentru că plantele ar crește și mai rapid dacă am avea 1200 de părți de, pe milion de dioxid de carbon în atmosferă. Deci pur și simplu ne uh, um, uh, acționăm împotriva propriei noastre cauze dacă facem asta. Noi avem oxidul de azot produs de plantele leguminoase. E interesant să constat că Comisia dorește să favorizeze plantele leguminoase care iau azotul și oxigenul din atmosferă, îl procesează în energie și apoi degajează oxid de azot, care apoi din nou se împarte în diferitele particule. Deci, singura problemă este, rămâne metanul. Metanul este uh, produs de animalele rumegătoare. Într-adevăr, pot să uh, poți să creezi vite care să producă mai puțin metan, dacă se îngrașă mai puțin, dar pentru asta e nevoie de tehnologii OGM sau uh, tehnici de inginerie genetică. Comisia nu dorește nici asta și apoi spune că trebuie să hrănești vitele cu uh, cereale și concentrați în locul uh, fânului, dar costă atât de mult încât nu poți să faci așa ceva. Care e cealaltă problemă legată de metan? S-au plantat uh, o serie de uh, uh pomi, uh, cad uh, crengile, uh, putrezesc și produce metan. Deci pur și simplu ne contrazicem. Și apoi vorbim de ozon, care nu e emis de agricultură, dar ne dăm seama că gazele, gazele de refrigerare reduc uh, pătura de ozon și acum dorim să uh, avem mai mult din acest gaz. Toate acestea le facem pentru a satisface acordul de la Paris. Recent s-a comunicat că cifrele privind uh, um, încălzirea globală și eh, gazele cu efect de seră au fost selectate pentru a face situația să arate mai prost decât este. Trebuie să nu mai vorbim despre asta și să producem alimente pentru populația lumii care e în creștere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Flanagan. Thank you very much, eh, Mulțumesc, a fost foarte interesant și sunt de acord cu multe dintre cele pe care le spune Nicola Caputo. Măsurile pe care trebuie să le adoptăm astfel încât uh, să avem uh, emisii mai scăzute de gaze cu efect de seră din uh, agricultură. Da, pot să împărtășesc multe din aceste idei, însă având în vedere ce s-a întâmplat la plenara de, trecută, sunt de adeptul uimit Întâi spunem că vrem să avem agricultură ecologică și după aceea ce facem? Trimitem aceste alimente cu vaporul în Canada. Dacă vă gândiți serios la uh, protecția mediului, cum poți să le faci pe amândouă? Cum poți să încap, um, împaci și agricultura biologică și CETA? Uh, comisia este plină de eurosceptici sau de uh, oameni care nu cred în schimbările climatice, deci ori sunteți în plină perioadă de negare, ori efectiv nu vă pasă de mediul înconjurător și de agricultură. De aceea vă întreb, chiar vă pasă, chiar sunteți serioși sau chiar, chiar pur și simplu nu vă gândiți, pentru că chiar vi se pare normal să facem schimb de bunuri agricole și de produse alimentare uh, uh, de-a curmezișul oceanului? Spuneți-mi și mie cum se împacă CETA cu tot ceea ce facem noi aici. Pentru mine s-a transformat într-o glumă foarte proastă. Am Caputo będzie musiał... Domnule Caputo, puteți să răspundeți acum. A, Doamna Hoibuș, mulțumesc, mulțumesc și raportorului. Sunt uimită când aud că agricultura are un potențial limitat atunci când e vorba de atingerea obiectivelor climatice. Nu reușesc să înțeleg acest lucru. Domnule Caputo, ați menționat și unele cifre, spuneați că um, s-au uh, redus cu 20% numărul animalelor din ferme, în ce privește animalele tinere cu 5% la uh, Uh, animalele adulte uh, uh, scăderea este mai substanțială, mai ales în ce privește ovinele și caprinele, reducerea este procentual mai mare. Genau wie alle anderen Eu cred că agricultura trebuie să aibă propria contribuție ca și celelalte sectoare industriale pentru atingerea obiectivelor climatice. Iar uh, în ce privește această limitare a emisiilor de gazelor cu efect de seră până la 425 de milioane de uh, tone uh, echivalente emisiilor de bioxid de carbon, mi se pare că sunt uh, obiective prea ambițioase. Noi, de fapt, trebuie să uh, stimulăm în continuare uh, creșterea de, de animale și să găsim și hrana necesară pentru animalele din fermele europene, din agricultura europeană, să nu ne bazăm atât de mult pe import. Trebuie să existe un echilibru între uh, zonele agricole și cele forestiere, pentru că uh, dacă reducem cu 2% ambițiile noastre climatice, mi se pare că este deja foarte mult. Dacă ne gândim la posibilitățile agriculturii, trebuie să fim foarte precauți în ce privește utilizarea glifosatului, pentru că glifosatul distruge microbii, dar distruge până la urmă și calitatea solului eu cred că uh, putem să recurgem la uh, humus uh, care să, fie, să fixeze emisiile de bioxid de carbon din aer. În felul acesta putem activa uh, solul. Iar dacă în continuare mizăm pe glifosat, cred că greșim. Trebuie să regândim strategia noastră uh, Uh, să vedem și uh, cât de adânc poate fi depozitat și fixat carbonul în pământ. Dar oricum trebuie să existe um, o relație um, viabilă uh, între agricultură și eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Trebuie să găsim stimulente pentru agricultură. Mulțumesc. Des. domnule președinte. Elisabeth Köstinger eh, mi-a spus că nu reușește să eh, vină la timp la această întâlnire și colegul Caputo m-a rugat să prezint un aviz în numele doamnei Köstinger. Vă felicit, domnule Caputo, pentru acest proiect uh, echilibrat de raport, pentru că uh, cred că trebuie să găsim soluții astfel încât să nu uh, contravenim politicii climatice când ne dorim stimularea agriculturii. Trebuie să existe un pachet de măsuri echilibrate, să ne gândim și la repartizarea eforturilor Uh, și uh, să ținem seama și de uh, tot ceea ce face parte din pachetul LULUCF. Deci, trebuie să administrăm fondul forestier realist. După aceea, trebuie să existe uh, o legătură a principiilor legate de bioxid de carbon și mecanismul de flexibilitate prevăzut pentru agricultură. După aceea, în ce privește bioxidul de carbon fosil, Trebuie să ne gândim că trebuie să stimulăm economia verde și acest lucru nu este posibil decât printr-o agricultură durabilă și printr-o administrare durabilă a pădurilor. Doamna Christinger îi mulțumește domnului Caputo pentru foarte bună colaborare. Dar vreau să fac și câteva observații proprii în legătură cu acest subiect și eu doresc să mulțumesc pentru propunerile care au fost făcute. Eh, eu doresc ca agricultura să nu fie eh, criticată în cadrul acestor dezbateri, pentru că eh, numărul vacilor care sunt în clipa de față în fermele din Germania este mai mic decât în anul 1950. După aceea, utilizarea resurselor mineral, minerale a crescut uh, de la 1,5 milioane tone la 3, 23 de milioane de tone. După aceea ne gândim și la numărul mare de cai pe care îi întâlneam în agricultura germană în anul 1950. Efectivul lor a scăzut uh, substanțial. Eu uh, știu care a fost situația în anii 60 într-o fermă germană și Uh, acolo ne-am uh, reorientat în ce privește sursele de încălzire din fermă și anual uh, facem economii de 7.000 de litri de păcură. Și o asemenea abordare trebuie avută în vedere. Iar în ce privește calculele emisiilor de dioxid de carbon în agricultură, să știți că pe multe uh, uh, din acoperișurile caselor uh, din Germania în clipa de față se găsesc panouri solare. Eu cred că și aceste demersuri de economisire a resurselor de energie trebuie avute în calcul, pentru că noi producem deja mai multă energie electrică decât este necesară pentru fermele uh, proprii. Deci să nu mai uh, criticăm atât de mult agricultura. Și după aceea, lemnul ar trebui să fie folosit uh, mai mult în construcții decât uh, materialele um, artificiale, pentru că uh, și în felul acesta um, emisiile de dioxid de carbon vor scădea să ne gândim uh, că um, în uh, clădirea Reichstagului uh, există um, o podea de lemn. Încă de o mie de ani rezistă această podea de lemn, în timp ce um, orice material artificial are o durată de viață mult mai scurtă. Mulțumesc! Mulțumesc, îmi dați și mie cuvântul. Cred că uh, nu trebuie să Uh, riscăm să avem uh, permanent aceleași reacții critice față de agricultura, pentru că agricultura poate aduce o contribuție inclusiv la eforturile de reducere a gazelor cu efect de seră. Sigur, există și sectoare uh, negative în agricultură, dar eu cred că trebuie să ne axăm și pe efectele pozitive. Pentru că nu putem uh, să uh, rămânem fixați pe o asemenea poziție. Agricultura trebuie să aibă uh, o contribuție proprie ca și sectorul industrial din construcții sau altele. Perioada 2021-2030 este o perioadă foarte importantă când e vorba de protecția mediului înconjurător, pentru că atunci vom face o analiză a progreselor pe care le-am realizat, a obiectivelor care au fost atinse. Și ar fi foarte important și doresc să transmit această idee raportorului să uh, avem o dată de verificare și în ce privește noua repartizare a uh, sarcinilor, a poverilor și din acest punct de vedere trebuie să vedem uh, cât am reușit să progresăm. Și eh, poate că voi înainta și eu un amendament în acest punct de vedere. Trebuie să stabilim perioade mai scurte uh, pentru monitorizare, pentru că dacă la 20-30 de ani odată uh, analizăm uh, progresele, uh, e prea îndelungată perioada. Bineînțeles că agricultura trebuie să aibă contribuția ei la protecția mediului și poate să o facă. Domnul McCarthy, mulțumesc, domnule președinte. Eu sprijin toate acele inițiative care permit uh, sectorul agricol să facă tot ce stă în putință pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Însă cred că atunci când discutați despre aceste chestiuni trebuie să vă asigurați mai întâi că sunt promovate cele mai bune practici Există uh, regiuni în care agricultura nu reprezintă o amenințare pentru mediul înconjurător, ci din potrivă. Mă gândesc la fermierii care cresc uh, oi și care uh, aduc un mare serviciu comunității și mai ales comunităților defavorizate. Însă Deseori, uh, cei care um, cresc animale pentru lapte uh, sunt cei care o duc cel mai greu și nu se bucură de cine știe ce sprijin din partea guvernelor naționale sau chiar din partea uh, Bruxellesului, având în vedere măsurile care sunt luate. E bine să știm care sunt obiectivele propunerii noastre. Nu știu, mă gândesc la Uh, șeptelul de uh, um, bovine. Care este obiectivul? Să reducem și mai mult acest sector? Dar eu cred că deja a fost uh, re redus și pentru că unii spun că numărul de vaci va crește, dar eu mă întreb de unde vor veni acestea, pentru că ce contează este că vrem să reducem cantitatea de carne de vită produsă pe teritoriul Europei pentru că vrem să o înlocuim cu carne de vită importată din alte colțuri ale lumii. Deci, haideți să fim realiști atunci când uh, discutăm despre aceste aspecte. Da, să reducem emisiile de gaze cu efect de seră, dar nu care cumva să lovim în cei pe care uh, trebuie de fapt să-i apărăm și de ca, a căror sprijin avem nevoie tocmai pentru a proteja natura și a reduce gazele cu efect de seră. Mă refer la agricultorii din Europa. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Rod Rodriguez. Mie mi-ar place ca în, în cadrul acestei dezbateri, atunci când discutăm despre agricultură și emisii de gaze cu efect de seră, să definim foarte clar ce anume noi să discutăm. Să spunem care este modelul industrial de uh, producție agricolă. De ce spun acest lucru? Pentru că acum când discutăm aici despre cum să reducem gazele cu efect de seră uh, și uh, agricultura în Spania, Există un uh, proiect pentru 20.000 de uh, vaci de lapte. Și eu cred că, de fapt, uh, așa trebuie să măsurăm consecințele. În acest raport trebuie să discutăm despre chestiuni concrete, despre proiecte concrete și trebuie să luăm totul în serios și să stabilim limite în ce privește concentrația de animale pe o, o suprafață dată a unei exploatații. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc domnului raportor pentru um, aviz. Este un dosar dificil, în același timp un dosar interesant și important uh, atât pentru sectorul climei cât și pentru sectorul agricol. Noi am vrea să Insistăm, așa cum a spus și raportorul, că agricultura nu trebuie văzută doar ca fiind o problemă, ci ca fiind una dintre soluții pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Și încă există potențial neexploatat. S-au făcut multe progrese în agricultură deja. Uh, am uh, scăzută amprenta ecologică, deși producem mai multă carne și mai mult lapte decât uh, niciodată. Uh, avem noi tehnici, se face cercetare și aici, cum spuneam, este loc și de mai bine. În ce privește silvicultura, silvicultura ca și agricultura sunt uh, mijloace naturale de a reduce dioxidul de carbon și de a-l capta, de a-l stoca în sol ar trebui să ținem cont de interesele agricultorilor. Ei vor să îmbunătățească calitatea solurilor, ei vor ca plantele să fie mai rezistente, vor să reducă uh, um, azotul emis în atmosferă, însă eu cred că uh, agricultura europeană are un rol important de jucat și pentru a îmbunătăți calitatea apei să putem să producem hrană și în zone uh, foarte afectate de secetă, de exemplu. Trebuie să găsim o soluție în care să îi răsplătim pe acei agricultori care chiar contribuie la uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Deci eu sunt pentru flexibilitate în sectorul LULUCEF, însă vreau să spun Comisiei Europene – dacă vă uitați la propunerea Comisiei 208, dumneavoastră spuneți că doar 17% din această marjă de flexibilitate va fi utilizată. Ce înseamnă acest lucru? Că va fi un punct uh, pe care nu vreți să-l discutați? Dumneavoastră spuneți că uh, 17% din 208 este maximul de flexibilitate folosit pentru LUCEF. Și eu doresc să mulțumesc uh, antevorbitorului și domnului Caputo pentru acest raport, pentru că uh, agricultura, într-adevăr, își poate aduce o contribuție uh, la îmbunătățirea situației mediului. Este un element principal în găsirea ă, soluțiilor. Iar în ce privește administrarea pădurilor, ă, am o grijă și anume că se încearcă o răsturnare a competențelor, pentru că până la urmă administrarea pădurilor ține de uh, dreptul statelor membre de a administra. Dacă acum prin uh, LULUCF se schimbă uh, competențele printr-un transfer pe, spre planul comunitar, cred că nu este bine. Iar în ce privește cele 425 de milioane de tone echivalente dioxid de carbon, ă, putem face această solicitare ă, agriculturii pentru a putea progresa în protecția mediului. Mulțumesc. Dau cuvântul acum Comisiei Europene. Okay, good afternoon. Bună ziua! Vă mulțumesc frumos și pentru dezbaterea pe acest punct foarte important. Noi, Comisia, am dorit să insistăm asupra faptului că agricultura deja a contribuit în mod semnificativ la acest efort și silvicultura de asemenea. Nu vrem uh, să trecem cu vedere aceste progrese. Totuși, ne dăm seama că și alte sectoare trebuie să contribuie, ca de exemplu transportul, construcțiile și uh, tratarea deșeurilor. De aceea am propus să limităm această marjă de flexibilitate pentru ca agricultura să nu facă treaba altora. Cum spuneam, să nu înlocuiască eforturile pe care trebuie să le depună sectorul transporturilor, al tratării deșeurilor sau al construcțiilor. În ce privește soluțiile eficiente din punct de vedere al costurilor, da, aveți dreptate. Dacă un stat membru vrea o asemenea măsură și ține cont de criteriul de uh, uh, eficacitate, nu va folos, avea nevoie de această marjă de flexibilitate, de unde și estimarea noastră de maxim uh, 17%. Însă, Deciziile politice oricum uh, uh, aparțin statelor membre. Acestea din urmă sunt suverane, inclusiv în ce privește uh, agricultura și silvicultura. Noi nu aducem atingerea acestui drept pe care l-au statele membre, nu. Îi dăm o marjă de flexibilitate, indiferent care este sectorul pus la contribuție. Și această flexibilitate, cum spuneam, este dreptul suveran a tuturor statelor membre. Deci cred că așa se explică uh, Uh, raționamentul comisiei. Noi am lucrat asupra acestei propuneri în strânsă cooperare uh, um, cu serviciile comisarului Hogan și serviciile comisarului Caniete. Deci colegii de la agricultură s-au implicat pe deplin în procesul decizional. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul Uh, domnul Caputo ca să răspundă. Nu. Mulțumesc. Din luările de cuvânt se simte care este importanța acestui dosar. Și resimt și faptul că toți colegii sunt hotărâți să protejeze acest sector. Comisia spune pe bună dreptate că agricultura deja a contribuit suficient Și, de asemenea, nu ar trebui ca eforturile pe care le uh, fac agricultorii să fie folosite în mod nedrept de alte sectoare. Însă să fim vigilenți, ca nu care cumva aceste eforturi pe care le cerem uh, din partea exploatațiilor agricole să uh, nu uh, amenințe tocmai uh, um, viitorul acestora din urmă. Trebuie să luăm măsuri, dar să uh, vizăm obținerea unui rezultat care să împace protecția mediului înconjurător cu nevoile specifice din sectorul agricol. Să permitem agricultorilor să facă eforturile pe care deja le fac, dar în același timp să nu uh, însemne acest lucru că trebuie să uh, își pericliteze întreaga activitate Uh, vreau să răspund la ce au spus colegii Flanagan și Carthy, apropo de CETA. E adevărat că politicile pe care le aplicăm pe continentul nostru au consecințe și în domeniul extern și în ce privește politica generală a UE. Eu unul uh, eram pentru acest tratat da, poate că anumite dispoziții pot să fie uh, revizuite ca să fie mai în favoarea cetățenilor um, italieni, dar e normal ca Europa să uh, își facă temele și să rămână uh, o referință în domeniul uh, protecției mediului. Mie mi se pare că toate observațiile pe care le-au făcut colegii corespund orientării pe care am dat-o eu acestui aviz. Încă o precizare, dacă îmi dați voie, în atenția colegului Eubuc, și îmi cer scuze dacă nu am pronunțat bine numele, eu n-am spus că șeptelul s-a redus cu 20%, nu știu, poate că era o problemă de interpretare. Am spus că din 1990 până în 2020 efectul anumitor uh, eforturi care s-au făcut, inclusiv reducerea șeptelului, a fost că uh, emisiile la nivel UE uh, ar trebui să scadă cu până la 4%. Eu cred că putem să contribuim uh, într-un mod uh, absolut uh, uh, important, dar să nu uităm că totul este foarte fragil, foarte delicat și nu e atât de simplu să modifici uh, variabilele, să modifici uh, parametrii numerici. Toți decidenții politici trebuie să fie conștienți de faptul că agricultura trebuie să joace un rol central în toate statele membre și, bineînțeles, că joacă un rol foarte important în lupta împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc foarte mult! Amendamentele pot fi înaintate până la ore 13 pe 6 martie. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi prezentarea de către un reprezentant al Comisiei a evoluției situației pe piața produselor lactate și a funcționării dispozițiilor din pachetul privind laptele. Opiera się na dokumencie roboczym rozwój obowiązkowych kontraktów E vorba de un document lucru și la acordurile cu organizațiile producătorilor. A existat un document de lucru în acest domeniu și ne interesează și o comparație cu situația din trecut. Din partea Comisiei dau cuvântul domnului director. Thank you, uh, Chairman, for this. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru această posibilitate de a discuta din nou situația din sectorul lactatelor și să facem și o legătură cu pachetul uh, pentru uh, laptele, lapte care este esențial uh, pentru soluționarea situației dificile de pe piața laptelui. Dacă îmi dați voie, voi începe printr-o trecere în revistă a situației din uh, sectorul uh, laptelui și care sunt perspectivele pentru evoluția pieței pentru perioada viitoare. În câteva cuvinte mă voi referi la pachetul laptelui care sunt concluziile, care este punctul nostru de vedere pentru acțiunile necesare în lunile următoare. Dați-mi voi să încep cu o situație în sectorul lactatelor. De câteva luni încoace, avem o ușoară redresare a situației în comparație cu vara trecută și cu criza din sectorul laptelui. Știți bine că a existat uh, un surplus de lapte pe piață care a exercitat o presiune asupra prețurilor. Fermierii au trecut printr-o perioadă foarte dificilă. În contextul acestor dificultăți, instituțiile europene au uh, convenit să uh, încheiem două uh, pachete de solidaritate pentru sectorul lactatelor pentru a rezolva și lipsa de bani cash la nivelul fermelor din sectorul laptelui. Din vara trecută, deci, există o reducere a producției de lapte uh, și în comparație cu luna mai 2016. De atunci până în prezent, uh, deci producția a scăzut, chiar uh, um, făcând o comparație între anul 2015 și 2016. Per total, anul 2016, din ianuarie până în decembrie, a cunoscut o creștere producției de 4,4% în producția de lapte la nivelul Uniunii Europene. Dar această creștere s-a concentrat în principal în prima jumătate a anului, pentru că, așa cum am spus, în cea de-a doua jumătate producția a scăzut. Și acesta a fost un motiv care a permis ca ă, prețul laptelui să poată să crească puțin și nivelul a fost de 33,1 cenți în decembrie anul trecut, ca medie pe plan european. Asta însemnat o creștere de 3,7 cenți uh, per litru. Uh, prețul a fost uh, substanțial mai mare în comparație cu decembrie 2015. Deci, prețul produselor lactate a putut să crească și, subliniez, este în principal un rezultat al reducerii producției în cea de-a doua jumătate a anului 2016. Toți cei care uh, activează în acest sector Uh, au putut beneficia de această creștere de prețuri. A fost deci un vârf al creșterii prețurilor, dar a existat și o, uh, un transfer de la uh, proteine la grăsimi și trebuie să analizăm și acest efect cu mai multă atenție. În ce privește laptele praf, avem 200 de euro preț la 100 de kilograme și în ultimele luni s-au registrat unele dificultăți și în acest domeniu pentru că uh, au existat intervenții publice au fost achiziționate 350 de tone, care este un nivel record în comparație cu ultimii ani. A existat o reacție și pe plan internațional. Exportul a înregistrat un succes. Am putut să ne extindem potențialul de export, în special în relația cu piețe din state terțe. Competitivitatea noastră a crescut și în felul acesta am putut să avem o prezență mai puternică pe piețele terțe, ceea ce a, uh, a avut un efect benefic și asupra pieței interne. De asemenea, Noua Zeelandă și Australia și-au redus anul trecut producția de lapte, ceea ce de asemenea a fost o veste bună pentru noi. În Statele Unite, în schimb, uh, producția a crescut cu uh, puțin peste 2%. Acum începe sezonul de primăvară. A existat o creștere Um, a producției, dar acesta este o ajustare normală în acest sezon. Va trebui să analizăm uh, cu mare atenție evoluția ultimelor, din următoarele săptămâni, pentru că toți avem un interes în a uh, determina o creare a prețurilor care să uh, Uh, fie mulțumitoare pentru uh, fermierii din sectorul laptelui din Europa. Deci, e important cum se organizează fermierii pentru uh, ca volatilitatea prețurilor să poată fi ținută sub control și să fie diminuate efectele negative asupra prețurilor și veniturilor fermierilor. În ce privește sectorul laptelui și pachetul privind laptele, am avut criza din anul 2009 iar uh, pachetul creat în urma acestei crize mm, își propunea să permită fermierilor să se organizeze mai bine uh, pentru uh, a avea venituri mai echitabile pentru produsele lactate. Pachetul de solidaritate din 2015, poate vă amintiți, care au fost uh, cerințele din partea Consiliului uh, pentru a stimula uh, elaborarea unui raport privind sectorul laptelui. El a fost adoptat în noiembrie anul trecut și conține concluziile pe marginea implementării pachetului după anul 2010 raportul din toamna anului trecut vorbește despre concluziile din acest sector și conține și uh, cerința de a continua pachetul privind laptele până după anul 2020. Știu că și o serie de eurodeputați și experți uh, din uh, Parlament uh, susțin acest punct de vedere și apreciază raportul. Raportul analizează modul în care fermierii uh, au beneficiat de prevederile uh, din pachet pentru uh, a purta negocieri colective. Pachetul uh, a evoluat satisficător la modul general, dar există și diferențe substanțiale între diversele state membre. Uh, și în anumite domenii din Europa există încă un uh, mare potențial um, care uh, trebuie să ducă la îmbunătățiri. E vorba de, organi- de recunoașterea organizațiilor producătorilor um, pe care să permită până la urmă negocieri colective. Raportul uh, vorbește despre modul în care aceste organizații se diferențiază între ele, de efectul lor asupra stabilității prețurilor, nivelului prețurilor și, um, de asemenea, a creării unor modalități de colectare a laptelui în condiții um, de durabilitate și siguranță, ceea ce uh, reduce riscurile eh, pentru eh, fermierii individuali eh, în contextul unor crize. În ce privește, deci, organizațiile producătorilor și prevederile negocierilor colective, ele trebuie să continue să existe în Europa. Ferma uh, medie, de dimensiuni medii, are 20 de uh, vaci de lapte și uh, producția este de 200 de kilograme per capita pe an. Trebuie să vedem uh, cum uh, acționează uh, grupul de acțiune pentru piața laptelui înființat și cum funcționează furnizarea de lapte în afara acestor formule um, organizate raportul uh, reflectă și aceste situații. Nu există suficientă încredere, există uh, scepticism care uh, duce la un impact negativ. Trebuie să mobilizăm toate instrumentele posibile pentru a depăși aceste uh, bariere și ai determina pe fermieri să se asocieze acestor organizații. Sunt descrise o serie de modalități uh, pentru atingerea acestui obiectiv, o training, uh, de asemenea uh, asistență financiară, la nivel comunitar, aș menționa informarea fermierilor în legătură cu potențialul uh, uh, organismelor comune ale producătorilor. Putem discuta uh, bunele practici uh, între uh, fermieri, dar putem discuta și oportunitățile de finanțare în cadrul unor programe rurale. Trebuie să insistăm asupra avantajelor negocierilor colective și al uh, unei mai strânse relații între producători și procesatori, să furnizăm informații clare în legătură cu ceea ce poate eh, fi făcut prin aceste organizații ale producătorilor. Din punct de vedere al reglementării, în contextul pachetului privind laptele, ar putea fi operate unele modificări în cadrul legislativ, eh, pornind de la concluziile raportului, privind pachetul din sectorul uh, laptelui, cerințe uh, de uh, armonizare a recunoașterii organizațiilor producătorilor. Există, cum spuneam, acest grup de acțiune pentru agricultură. Domnul Verman Uh, face o serie întreagă de sugestii în legătură cu modul în care putem îmbunătăți lanțul uh, din rândul furnizorilor și cred că în programul de lucru al Comisiei pentru 2017 vom ține seama de aceste concluzii. Acestea ar fi câteva uh, aspecte pe care doream să vi le aduc la cunoștință privind raportul din uh, sectorul laptelui și evoluțiile pe piața produselor lactate. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc la rândul meu pentru această prezentare foarte interesantă. Vă rog, are cuvântul doamna Aguilera mai întâi. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ne-a informat reprezentantul comisiei, este un raport foarte interesant. Și care mă face să îmi pun mai multe întrebări și să mă gândesc la mai multe aspecte. Printre întrebări, în anumite țări există aceste contracte obligatorii dar numai pentru anumite etape din lanțul alimentar. Și de aceea ar fi fundamental dacă aceste contracte obligatorii ar putea să fie pentru toate etapele din lanțul alimentar, mai ales în țări mari producătoare, precum sunt Franța și altele. Nu cred că e bine să se dea aceste contracte obligatorii numai pentru prima verigă din acest lanț. Nu, trebuie ca relațiile contractuale să fie întărite în întregul lanț alimentar. A doua întrebare. Cred că s-a dezvoltat insuficient uh, s-au dezvoltat insuficient uh, asociațiile organizațiilor de producători. Nu s-a dezvoltat suficient modelul cooperativ. Eu am mare încredere în modelul cooperativ, pentru că, în general, dă rezultate foarte bine. Și în acele țări și acele regiuni în care s-a privilegiat modelul cooperativ, reprezentarea este mai bună și agricultorii și crescătorii de animale uh, o duc mai prost acolo unde nu a existat acest model cooperativ. De aceea eu cred că modelul cooperativ are o plus valoare pentru cresc- cei care cresc animale, indiferent dacă este pentru sectorul lactatelor sau pentru carne. Există statistici care arată că acolo unde organizațiile producătorilor uh, nu sunt bine uh, organizate, acolo se înregistrează deficitul cel mai mare. Cu cât uh, producătorii sunt mai bine organizați și structurile sunt mai clare, cu atât mai ușor este să-și apere interesele și obține rezultate mai bune. Și cred că ar trebui ca aceste asociații să fie întărite. Dumneavoastră ne spuneți că ar fi necesară finanțarea pentru a permite agricultorilor să se organizeze mai bine. Personal, eu nu cred că lipsa finanțării este problema, pentru că există finanțarea pentru dezvoltarea rurală. Nu, eu cred că este o problemă de lipsă de cunoștințe sau a faptului că unii sunt prea egoiști, prea individualiști. Deci nu e neapărat o problemă de finanțare. Da, finanțarea poate să fie un stimulant, dar în programul de dezvoltare rurală există bani care pot să fie folosiți de statele membre pentru a favoriza uh, organizația de producători. Deci, încă o dată, nu cred că este o problemă cu finanțarea, ci o problemă de uh, o avea o organizare mai bună în acest sector. Ok, Mă bucur că uh, dumneavoastră ați vorbit despre raportul grupului de lucru privind lanțul alimentar. În sectorul lactatelor, acum situația este un pic mai bună, dar uh, Uh, pachetul lactate a fost uh, util pentru a pune capăt acestei crize foarte serioase. Noi am luat-o cât se poate de în serios și Comisia trebuie să adopte legislație privind lanțul alimentar, pentru că altfel vom avea criză peste criză. Aceasta este calea de urmat și de aceea cred că acest raport va fi foarte util. Domnule președinte, îmi pare foarte rău, dar trebuie să plec la Comisia de Pescuit. Proszę Państwa, jest wyjątkowo dużo zgłoszeń. Multă lume dorește să ia cuvântul în cadrul acestei dezbateri. Vă rog două minute fiecare doar. Are cuvântul domnul Andoie. Oui, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt în mare parte de acord cu cele spuse de doamna Aguilera. Mai întâi uh, doresc uh, să spun că mă bucur de acest raport. Concluziile care ne-au fost prezentate arată că uh, pachetul pentru lapte a avut o contribuție pozitivă la ameliorarea situației producătorilor, în ciuda faptului că sectorul încă nu a ieșit din criză. Această criză care durează deja de mai mult de 2 ani. Mulți considerau că regruparea producției și, negocierile și a negocierilor colective vor duce la abuzuri de, de poziție dominantă. Nu s-a întâmplat asta. Observăm acest lucru din raportul care ne-a fost prezentat. Uh, foarte rapid, pentru că nu am timp, uh, voi vorbi despre completarea pachetului care poate fi ameliorată de exemplu, făcând obligatorie politica contractuală, acolo unde um, organizarea colectivă nu funcționează foarte bine. Comisia trebuie să ne aducă elemente de analiză și răspuns în legătură cu acest aspect. Apoi, cred că trebuie să integrăm cât mai mult această, în această politică contractuală și veriga distribuției, având în vedere recunoașterea structurilor interprofesionale, așa cum s-a subliniat în al treilea rând, se pune problema transparenței. Trebuie să ameliorăm transparența piețelor prin observatorul uh, pieței pie laptelui. În al patrulea rând, trebuie să se creeze instrumente de gestionare a crizei reactive și eficiente care să reprezinte o clasă de securitate dacă apar accidente pe piață, așa cum s-a spus. Cred că trebuie să sprijinim mai mult organizațiile producătorilor și asociațiile organizațiilor producătorilor pentru ca ele să devină suficient de mari, să aibă o adevărată putere economică în negocierile cu industria, mai ales în bazinele mari de producție. În fine, trebuie să cerem ca contractele dintre organizațiile de producători și cumpărători să prevadă norme minime pentru ca conținutul lor să nu fie lăsate doar la aprecierea cumpărătorului, care de ce mai multe ori își impune condițiile, mai ales în ceea ce privește prețul. Pachetul laptelui este de, în continuare insuficient pentru a asigura producția în toate regiunile și mai ales regiunile cele mai defavorizate și nu permite limitarea concentrării producției în celelalte regiuni. Trebuie, a trebuit să luăm uh, cu toții măsuri excepționale, al căror efect riscă să fie provizoriu. Trebuie să profităm de moment pentru a aminti Comisiei că trebuie să se gândească bine uh, să anticipeze viitoarele reforme ale PAC-ului la instrumentele de prevenire a riscurilor pe viitor în sector. Tacula. Domnul Tacula. Thank you, Chairman. thank Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Foarte pe scurt, pentru că am doar două minute, am trei întrebări. Întâi, are Comisia intenția de a prezenta vreun mecanism de limitare rapidă a producției de lapte în caz de criză la nivel european. Știm că un sistem voluntar nu funcționează. În al doilea rând, aș dori să întreb dacă impactul crizei de pe piață este cel mai mare în zonele cele mai favorizate, care nu-și cresc producția. Are Comisia modalități de a face propuneri pentru aceste zone pe baza experienței crizei laptelui din 2009 2014? Și a treia întrebare se referă la embargoul, sancțiunile împotriva Rusiei. Monitorizează Comisia impactul embargoului rus asupra sectorului laptelui și are intenția să ajute pe producătorii care continuă să sufere din cauza efectelor acestui embargo? Comisia uh, Măsurile de sprijin din partea Comisiei au fost insuficiente deocamdată și nu au compensat pierderea financiară a producătorilor în urma embargoului. Sper că am respectat timpul. Doamna Hoibuș. Analize. Mulțumesc Comisiei pentru această analiză. Mi se pare foarte potrivită, într-adevăr, uh, uh, prețurile au scăzut din nou. În februarie a fost o scădere de 4,4% uh, și uh, în depozite uh, se strâng tot mai multe produse. Dumneavoastră ați vorbit despre responsabilitatea organizațiilor producătorilor. Sigur, aceste organisme trebuie să fie consolidate, dar uh, uh care poate fi rolul cooperativelor? Pentru că uh, uh cea mai mare cooperativă din Germania, uh, Deutsche Milchkonto, oferă prețuri foarte mici și nici nu mai există fabrici de prelucrare a laptelui în uh, diferite regiuni. Deci uh, cooperativele uh, fermierilor din sectorul laptelui au de suferit. Îmi pare rău că nu ați vorbit despre responsabilitatea procesatorilor, pentru că și ei au o sarcină dacă dorim să fim competitivi pe piața mondială. Noi avem o uh, rată ridicată a exporturilor și chiar după perioada scurtă de refacere, uh, mi se pare că uh, prețurile sunt dezavantajoase pentru fermieri. Dacă lucrurile se înrăutățesc din nou, uh, micile ferme care au supraviețuit crizei vor fi lovite din nou, există o nouă presiune asupra prețului laptelui. Eu cred că și politicienii au responsabilitatea acum trebuie să intervină mai repede înainte de uh, moartea unor ferme. Thank you, Chairman. I... Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Agnew. Aș avea trei critici la adresa acestui raport. Doar o dată în acest raport se vorbește despre cererea consumatorilor. S-a menționat această cerere în legătură cu nevoia de a proteja indicațiile de origine la brânză. Volatilitatea pe pieței practic este o caracteristică a pieței, dar abia se menționează piața. E nevoie de creștere, de, de cerere, nu de intervenția Comisiei. O valoare reală poate fi generată prin crearea de mărci ale producătorului și privilegiind uh, diversitatea în sector, pentru că și fermierii să aibă acces la acesta fără a se teme că nu respectă obligațiile. În al doilea rând, Multă lume poate nu-și dă seama de asta, dar 50% dintre uh, vacile pentru lapte din Uniunea Europeană primesc un fel de altul de sprijin. Deci oamenii uh, sunt stimulați cu acești ajutoare să producă uh, lapte. Pe de altă parte, încercăm să decurajăm descurajăm producerea laptelui din cauza lipsei de cerere. Pe de altă parte, organizațiile de producători înseamnă colectivizare și colectivizarea este un instrument socialist într-o societate capitalistă. Deci încercăm să uh, uh, punem uh, un cui uh, pătrat într-o gaură rotundă. Mă mir foarte tare, în fine, de declarația Comisiei că o cireadă medie în Uniunea Europeană este de 28 de vaci. Deci înseamnă că sunt și cirezi mai mici, de vreo 12 vaci. Mi se pare greu de înțeles că poate să funcționeze pacul cu variații atât de mari, pentru că o cireadă medie din Regatul Unit, de exemplu, este de peste 100 de vaci. Deci, nu-i de mirare că ieșim din pac dacă acesta se bazează pe cirez de 28 de vaci, e clar că nu este adaptată cazului nostru. Domnul Posel. Nu. Eh, președinte, ja eh, bih ponov... Doamna Petir, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să repet ceea ce am spus deja de mai multe ori în această comisie. Importurile de lapte au crescut de patru ori în Croația, numărul producătorilor a scăzut cu 50%. Nu, produ- nu uh, producem decât, nu satisfacem decât 50% din uh, nevoile interne. Deci, măsurile din cadrul pachetului laptelui nu se aplică în Croația. Dacă Comisia ar ține cont de aceste diferențe mari între statele membre vechi și noi, și ar adapta măsurile, ar fi foarte bine, pentru că în Croația producătorii de lapte pot să încheie contractul când doresc, dar în Franța nu pot să fac acest lucru. Toate surplusurile sunt cumpărate și redistribuite în Croația și în alte țări din Europa de Est și cred că acest lucru este o practică comercială inechitabilă și trebuie să îi se pună capăt. Trebuie să se propună măsuri concrete pentru că dacă laptele care vine de la import în Croația și e vândut cu 40 de cenți preț on detail, înseamnă că laptele din alt stat membru este practic subvenționat cu o subvenție invizibilă. Noi știm că prețul trebuie să fie 50, la, 50 de cenți ca producția să fie viabilă. Nu putem să acceptăm ca acest lapte de import să fie vândut cu 40 de cenți pe la litru. Aș cere comisiei să ia măsuri care să facă, permită să facă ordine pe piață, pentru că astăzi nu e ordine pe piață și trebuie să să pună în aplicare măsuri care să asigure efectuarea plăților între perioada de 30 de zile, pentru că azi nu se întâmplă acest lucru. Ultima întrebare la adresa Comisiei. Văd în acest raport că Croația nu a autorizat nici organizația producătorilor. Avem puține astfel de organizații care au completat chestionarele. Aș dori să știu de ce nu au fost înregistrate de comisie. O jakich dopłatach pani mówi do mleka? De ce plăți vorbiți? Ați vorbit despre subvenții, ă, subvenționarea laptelui importat în Croația, care vine din alte state membre. Despre ce e vorba exact? A, očigledno, u nekim državama članicama. În anumite state membre, se, fac subvenții ascunse. Dacă laptele din import e vândut în Croația cu 40 de, cinci, de cenți pe litru în magazin, trebuie să vedem, să înțelegem din ce stat membru uh, uh, vine acest lapte și cum e posibil ca acest lapte să fie atât de ieftin pe piața croată. Trebuie să înțelegem în ce măsură este rentabilă această vânzare pentru statele membre. Și eu doresc să mulțumesc uh, Comisiei pentru prezența în ședința de astăzi, dar vreau să spun că am căzut pe gânduri pentru că nu uh, ni s-au oferit multe noutăți. Eu cred că trebuie să fie, de fapt, o activitate preventivă Comisiei, nu o reacție la o situație de criză. Doresc să mă refer la două aspecte concrete. Se spune mereu că acest pachet privind laptele uh, a fost o reușită. Într-adevăr, acest pachet este o reușită? Eu aș spune că au existat trei uh, diverse uh, grupuri. Pentru anumiți fermieri a fost un fel de asistență pentru înmormântare pentru alte grupuri de fermieri a fost un fel de calmant. Iar pentru o a treia categorie, un grup foarte mic, poate că acest pachet a fost stimulativ pentru a spori producția. Ehm, eu ehm, am această nelămurire. Într-adevăr, putem vorbi despre acest pachet privind laptele ca fiind o reușită, pentru că ă, nu am ă, auzit ă, din gura nici unui fermier cuvinte de laudă sau să spună că datorită acestui pachet a reușit să supraviețuiască. Eu cred că trebuie să fim onești. A fost o picătură într-un ocean. Eu cred că ar fi uh, trebuit să acționăm mult mai hotărât în uh, această criză. Și în ce privește reducerea uh, cantității, cum vom acționa? Pentru că nu ne putem permite din nou ca să rămână într-o stare de expectativă Comisia pentru a vedea uh, cum reglementează piața, uh, producția. Dacă uh, se anunță o nouă criză, cum va acționa Comisia pentru a o contracara? Mulțumesc. Domnul Flanagan, două lucruri am de spus. Întâi s-a vorbit astăzi la notele coordonatorilor despre acest lucru este vorba de viitoarele, viitorul posibil acord comercial cu Noua Zeelandă. Mă întreb ce nu știu ce, ce, va, ce nu știu eu, ce se ascunde aici? Mă întreb, ce negocieri vom avea cu, cu Noua Zeelandă? Și ce vom da? Dăm uh, uh, un sector pe altul? În legătură cu cooperativele și grupurile de um, de producători. E o idee bună. Uh, este o idee bună și să-i ofer fiicei mele un pisic, dar înainte să-i dea un pisic, trebuie să mă asigur că nu va deveni un tigru acest pisic care apoi să o uh, mănânce pe fică mea. Deci așa, acest lucru trebuie, nu trebuie să se întâmple și cu organizațiile producătorilor care Uh, au, pot să aibă scopul de a ajuta pe fermieri, dar acum ele se stabilesc în Luxemburg, uh, unde, pe unde trec milioane de euro ca să nu se plătească taxele. Chevron Talbot uh, are o cifră de afaceri de 2,03 milioane de euro pe an. Înainte să cumpărați un pisic, asigurați-vă că nu va deveni tigru și nu vă va mânca. bardzo obrazowe porównanie. Pan poseł Hausling. Este o exemplificare foarte interesantă. Domnul Hausling. După acest raport al Comisiei, ajung la concluzia că nimic nu funcționează pe piața laptelui. Dacă um, cresc prețurile, um, atunci um, fermierii vor spori producția și peste câteva luni um, ne vom afla în aceeași situație de crivă. Într-adevăr, trebuie să luăm măsuri durabile pentru ca să putem reglementa relația cerere-ofertă. Uh, o soluție um, pentru export este doar că avem prețuri de dumping pe plan mondial uh, pentru a uh, îi scoate din luptă pe competitori. Deci, nu înțeleg reacția Comisiei Um, să ne spună că, de fapt, producția este atât de mare pentru că fermierii nu sunt bine organizați pe piață. Nu cred că acesta uh, este până la urmă um, efectul, pentru că trebuie să ne gândim și ce s-a întâmplat cu industria de procesare a laptelui. Cred că este nevoie de un pachet în care piața laptelui să poată fi bine reglementată o durată de 10 ani. Dacă um, nu se reacționează corespunzător la nivelul comisiei, uh, uh, uh, noi, gândiți-vă, în ultimii 10 ani am pierdut 30% din fermele de lapte, iar efectul a fost și mai dezastros în alte țări. Nu facem decât să stabilim un diagnostic fără să găsim medicația adecvată. În plus, există 350 ă, de tone ă, care vor intra pe piață în ă, urma intervenției. Cum se va rezolva problema prețurilor în această situație? Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea Comisiei este foarte interesantă în ceea ce privește organizațiile interprofesionale, dar nu e o noutate ar fi fost interesant să înțelegem care ar fi rolul acestor organizații ale producătorilor în cadrul lanțului de uh, agroalimentar, pentru că rolul lor de, uh, trebuie să fie mai clar și mai uh, bine determinat. E foarte ușor ca prețul să scadă, mai ales în defavoarea producătorilor. Întreprinderile de distribuție încep să câștige de pe urma scăderii prețurilor și doar foarte târziu agricultorul începe să constate o creștere a veniturilor sale. Deci noi trebuie să reglementăm um, la nivel european practicile comerciale neloiale. Am discutat deja despre acest uh, lucru. Trebuie să avem un sistem de formare a prețurilor care să asigure un preț minim de referință sub care trebuie să se oferă o compensație, o indemnizare și trebuie, pe de altă parte, să se definească um, condițiile de stabilire a marjelor în fiecare uh, parte a lanțului de producție, ca să nu existe dezechilibre între producători și întreprinderile de distribuție, care sunt concentrate practic în puține țări. Uh, Domnul Iar, mulțumesc Comisiei în ce privește onestitatea pe care și antevorbitorul a cerut-o, trebuie să recunoaștem că uh, dacă nu vom uh, colabora cu fermierii, uh, lucrurile nu vor putea să funcționeze, pentru că este nevoie de o reglementare în legătură cu cantitatea laptelui pe piață. Și să ne gândim și la conflictele de repartizare în interiorul Europei. În Bavaria, de pildă, un fermier are dreptul să producă de trei ori mai mult lapte decât în regiunea din care provin eu. Uh, nici asta nu este uh, drept. Sectorul laptelui este singurul uh, sector în care se încheie acorduri în care nu sunt specificate și cantitățile. Uh, dacă am uh, produce pâine, uh, în contract va figura îți dau tot ce am, indiferent cât de mare este acea cantitate. Mi s-ar părea o soluție nerealistă. Deci trebuie să Uh, încercăm să rezolvăm lucrurile și din acest punct de vedere. În regiunea mea, um, organismele producătorilor au posibilitatea să opteze pentru uh, fabricile de procesare a laptelui. Dar um, eu cred că este nevoie de instrumente funcționale pe o piață liberă și dacă e nevoie de aduce muncă de lămurire în relația cu fermierii, de asemenea trebuie să uh, facem, să avem aceste contacte, inclusiv în ce privește cantitatea uh, producției. În ce privește uh, rețelele de pe piață, Um, momentul în care procesatorii sunt obligați să plătească producătorului. Este nevoie de unele reglementări. Domnul Dorfman, mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că nu trebuie să uh, avem pretenții mai mari față de acest pachet privind laptele decât uh, a putut el să ofere el a inclus elemente eh, suplimentare care au încercat să reglementeze o eh, piață haotică. Eh, cred că trebuie să avem și unele prevederi privind limitarea producției, dar Trebuie să ne gândim dacă nu uh, ar fi cazul să conferim fermierilor din industria laptelui o poziție mai puternică, așa cum am făcut-o cu producătorii de legume și fructe. După aceea, sigur că există diferențe regionale, există regiuni montane în care uh, fermele uh, de lapte uh, Uh, sunt uh, una din puținele surse de venit uh, în agricultură. Și tocmai acolo producția scade. Trebuie să stimulăm fermele um, în regiunile montane, pentru că altfel vor, nu vor mai avea nici un fel de șansă pe piața europeană să supraviețuiască deja um, efectul uh, este dezastros asupra agriculturii din regiunile montane. Mulțumesc. Gracias, presidente. Bueno, yo también... Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, împărtășesc uh, acele puncte de vedere a celor care au spus că pachetul lapte a fost o catastrofă. Uh, noi cei care știm ce înseamnă criza lactatelor, știm că această criză nu a trecut și că nu am luat măsurile care se impuneau. Am trei întrebări concrete pentru comisie. În primul rând să ne spună câte, e, ce cantități de lapte au fost stocate în toată această perioadă e, și e, în ce regiuni. Ce veți face cu producția care crește în această perioadă? Apoi, care este gama de prețuri, pentru că eu cred că în această sală cu toții suntem conștienți de faptul că există prețuri cu mult sub 33,1, cât a spus dumneavoastră că era media în decembrie 2016. De asemenea, mi-aș dori să ne informați dacă aveți de gând să adoptați un mecanism de reglementare, altfel să ne explicați care este rolul și ce măsuri a prevăzut Comisia pentru a uh, preveni uh, aceste mm, exploatații care au, cum vă spuneam, 20.000 de mii de vaci pe o suprafață foarte mică, ceea ce înseamnă uh, tone și tone de uh, lapte pe care nu știm cine îl va cumpăra. Mulțumesc! Thank you. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, și cu scuze pentru că n-am ascultat prezentarea, dar am citit raportul. Am o întrebare foarte scurtă. Mai întâi observație. Există clar diferențe între statele membre în ceea ce privește organizațiile de producătorilor. Deci, ideea colaborării între producători funcționează în mod diferit în diferitele state ale UE. În ceea ce privește evoluția situației de pe piață la lapte și produse lactate, s-a spus că Având în vedere că ne aflăm uh, într-o fază de dezechilibru între cerere și ofertă la nivel global în 2013 și 2014 din cauza Rusiei și cererii scăzute din China și apoi a urmat criza, întrebarea mea pentru Comisie este, indiferent de cât de organizați sunt producătorii, pot aceste mecanisme să fie eficiente într-o situație de dezechilibru între creștere și ofertă la nivel global sau poate ar fi mai bine să spunem în ce măsură aceste uh, or, acest tip de organizare a producătorilor pot să reducă efectele acestor dezechilibre, pentru că ele vor apărea, din nou pe viitor, așa că e bine să fim pregătiți. Mulțumesc! Panie director, czas dla pana. Domnule director, acum aveți ocazia pentru a răspunde la numeroasele întrebări care v-au fost puse. Vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc membrilor comisiei pentru numeroasele întrebări, care sunt toate foarte pertinente. Mai întâi doresc să clarific un lucru. Nu trebuie să amestecăm pachetul laptelui cu cele două pachete de solidaritate pe care le-am adoptat pentru a ne demonstra solidaritatea cu sectorul agricol, dar mai ales cu sectorul laptelui în 2015 și 2016. Acest pachet pentru lapte este principala prevedere adoptată pentru a um, oferi o derogare în, pentru agricultură și, în acest caz, pentru uh, producția de lapte, pentru a se organiza în așa fel încât să reziste mai bine la schimbările prețurilor după criza din 2009 în cadrul regimului cotelor. Acest este un raport de evaluare la jumătatea perioadei și obiectivul nostru nu a fost acela de a rezolva toate problemele din sectorul laptelui cu acest pachet. Acest pachet are obiectivul de a da producătorilor posibilitatea de a se organiza și de a se asigura că beneficiază de condiții echitabile, um, o relație comercială echitabilă cu uh, cei care transformă laptele, să le dea posibilitatea de a se organiza în organizații de producători, cooperative sau alte forme de organizare. Al doilea uh, element foarte important este că e nevoie de doi parteneri pentru a se încheia un contract. Deci, producătorii pe de o parte și cumpărătorii pe de cealaltă parte. Din răspunsurile pe care le-am primit de la statele membre, este clar că Organizațiile de producători sunt puține, dar cele care au răspuns reprezintă o parte a soluției pentru a se asigura un tratament mai echitabil al producătorilor de lapte în cadrul lanțului alimentar. Este clar că majoritatea din majoritatea celor care au răspuns, 70% au spus că au obținut prețuri mai bine la lapte dacă fac parte dintr-o organizație de producători. 71% au spus că colectarea laptelui este mult mai bine organizată și 60% au spus că au obținut prețuri mai bune decât pe o piață fără organizația ale producătorilor. Deci acesta este un punct bun de plecare, cel puțin ca dacă ținem cont de răspunsurile primite din statele membre și pe, trebuie să ne bazăm pe aceste rezultate în continuare. Cu siguranță aceste procente pot să crească în continuare. E loc de mai bine, putem și să extindem posibilitățile ca fermierii să intre în organizații de producători în zonele din Uniune unde Există mai puține structuri de tip cooperatist. Din nou, 64% din laptele livrat astăzi este livrat prin cooperative și 36% doar nu este livrat prin intermediul cooperativelor. Deci, există loc de mai bine există posibilitatea de a se intensifica cooperarea între fermieri uh, pentru a-și vinde produsele uh, lanțului de, de procesare împreună. Celălalt element pe care doresc să subliniez este faptul că avem nevoie de mai mult decât strict de uh, acorduri contractuale. Avem nevoie de investiții în noi produse dar și noi piețe de desfacere uh, pentru firmele care procesează laptele. Trebuie să ameliorăm calitatea, trebuie să facem formare și trebuie să oferim stimulente celor care sunt organizați în organizații de producători să beneficieze de cooperare în amonte pentru a cumpăra în comun, de exemplu, nutrețurile. Deci există multe posibilități de a ameliora și mai mult situația. Apoi, un alt aspect menționat de câțiva deputați a fost, uh, au fost măsurile pentru fermierii din uh, zonele cele mai defavorizate. Am primit puține răspunsuri la chestionar. Uh, doar un stat membru a spus că are impresia că structurile cooperatiste erau utile în zonele cele mai puțin favorizate. Fraza se regăsește în raport. Țara care ne-a transmis acest lucru a fost Franța, celelalte țări nu au răspuns la această întrebare și nu există, nu avem date separate privind producție de lapte în zonele cele mai puțin favorizate, deci nu am cifre în legătură cu situația acestor zone. S-a făcut de asemenea aluzie la Um, programul uh, voluntar de sprijin la aceste, dacă ne referim la aceste plăți, putem observa că câteva state membre folosesc acest sprijin pentru a sprijini uh, mai ales producția de lapte în zonele cele mai puțin favorizate. Trebuie să analizăm cu atenție aceste măsuri, dar cred că Acestea sunt unul dintre elementele care i-au ajutat pe fermierii din uh, zonele cu condiții mai puțin favorabile. S-a spus de asemenea că trebuie să analizăm cantitățile produse. Evident, prețurile scad dacă crește oferta și prețurile cresc dacă scade oferta. Trebuie să găsim mecanisme sau aranjamente contractuale între producători și uh, firmele care procesează laptele, în așa fel încât să putem uh, controla uh, lanțul care oferă valoare adăugată pentru ca semnalele să fie folosite în așa fel încât efectele scăderii prețurilor să nu aibă prea mult impact asupra veniturilor uh, agricultorilor. Există câteva posibilități. Avem exemple din Europa uh, de organizarea pieței astfel. Avem elementul de împărțire a valorii, deci Astfel, fermierii pot fi ajutați să participe um, pentru a asigura creșterea prețuri, uh, prețurilor și dacă prețurile scad, mecanisme care uh, să um, le oferă o asigurare pentru partea cea mai mare a producției față de aceste scăderi ale prețurilor. Bineînțeles, e important să se facă schimburi de bune practici între cooperative uh, Există și posibilitatea de a ne inspira din alte sectoare, în sectorul fructelor și legumelor, de exemplu, Există o structură de tip cooperativ care funcționează și cu toții cred că putem învăța unii de la alții pentru a ne asigura că gestionăm uh, riscurile legate de volatilitatea prețurilor în mod mai eficient. Avem și informațiile de pe piață privind prețurile. Um, s-a menționat observatorul cel puțin de două ori aici. Suntem de acord că intervențiile acestea sunt esențiale. Trebuie să primim informații de calitate la timp. Toți cei activi în sector trebuie să beneficieze de aceste informații și acest lucru este valabil și pentru piețele financiare. Fixing-ul este important, face parte din acordurile contractuale și încă o dată acesta nu va fi obligatoriu în toate sectoarele agricole. Trebuie, întotdeauna e nevoie de parteneri care să fie de acord în legătură cu un contract și dacă contractul este realizat, el trebuie să fie păstrat și nu trebuie schimbat în funcție de evoluția pieței. Avem și aici multe idei pe care le putem aprofunda. pentru a include aceste elemente în ecuație. S-a menționat Noua Zeelandă, uh, care este considerată un concurent major, așa cum am spus și în alt context, aș spune că uh, Noua Zeelandă este foarte activă pe piața anumitor produse, produse angro, majoritatea produselor uh, noastre europene sunt cu valoare adăugată uh, ridicată și sunt uh, apreciate total altfel în lume și în Europa. Deci Noua Zeelandă are o anumită capacitate de producție de uh, lapte praf, uh, brânză și unt. Noi în Europa producem în mare parte Uh, produse de o altă calitate. Uh, capacitățile de producție ale Noi Zeelande au anumite limite, uh, au și ei anumite condiții, condiții de mediu de care trebuie să țină cont. Să nu uităm că Noua Zeelandă are mult potențial, dar um, el este totuși limitat are și el limite. Doresc să intru mai mult în detalii în legătură cu embargoul rus, pentru că acesta este un element din alt context. Bineînțeles, Rusia este o piață importantă pentru uh, producătorii uh, europeni de lactate, este o piață de desfacere importantă și pentru alte produse agricole și nu aș dori acum să intru prea mult în detalii în legătură cu efectele embargoului. Doresc doar să spun că întregul sector agricol a reușit să găsească alte piețe de desfacere pentru majoritatea produselor, dar pentru câteva produse încă ne confruntăm cu dificultăți și uh, vom uh, încerca să le rezolvăm alături de Parlament și Consiliu. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că mi-ați dat cuvântul și pentru răbdare. Mulțumim. Așa cum ați spus, s-au pus multe întrebări. Vom reveni cu siguranță la toate aceste aspecte. Subiectul este unul dificil și există diverse puncte de vedere și opinii legătură cu acest subiect și deci vom continua discuțiile pe această temă încă multă vreme de aici încoace. A fost o dezbatere foarte interesantă și acum putem să încheiem aici subiectul și acest punct de pe ordinea de zi și să trecem la avizul uh, domnului Huitema e vorba de stabilirea normelor referitoare la punerea la dispoziție pe piața produselor fertilizante cu marcaj CE. Comisia competentă pe fond este INCO și noi pregătim un aviz. Vă amintiți că am avut o discuție pe acest subiect. Am fi dorit să fim noi comisia competentă pe fond, dar Comisia IMCO a avut câștig de cauză. Comisia Agri, Comisia Envi sunt comisiile care sunt asociate conform articolului 54. Mai participă pe baza articolului 53 încă o altă comisie cu aviz. Deci, după cum spuneam, este un subiect important. Voi da acum cuvântul domnului raportor pentru a ne prezenta subiectul. Avem multe probleme, nu doar probleme de competență, de împărțit cu celelalte comisii. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este un raport foarte tehnic, de aceea prefer să vorbesc în limba mea maternă. Aș vrea să vă prezint și propunerea noastră. Mulțumesc călduros Comisia Europeană pentru propunere economia circulară este un subiect uh, foarte important pentru agenda europeană. Și agricultura este economie circulară prin excelență. Eu vorbesc despre acei fertilizanți care au marcajul CE și pot să fie vânduți peste tot în Europa. Noi suntem complet dependenți de importurile de fosfat, ceea ce pune probleme majore. Trebuie să încercăm să vedem cum putem să folosim fertilizanții din Uniunea Europeană mai bine. Comisia a spus că 30% dintre fertilizanții folosiți ar putea să fie refolosiți. Dacă am face acest lucru, nu am avea nevoie să importăm cantități atât de mari de fosfat și alte uh, săruri minerale și alți compuși organici. Știm că putem să, folosiți, uh, să folosim și com, digestatul și compostul și uh, uh, dejecțiile de la animale, toate acestea pot să fie folosite uh, în loc de îngrășămintele chimice. Ce putem să facem noi la Comisia Agri? Păi, pentru că este un dosar atât de tehnic, eu am hotărât să vă pregătesc niște uh, diapozitive. Vedeți, sunt foarte multe materii prime care pot să fie folosite uh, în loc de îngrășămintele chimice, deci sunt îngrășăminte naturale. V-am spus compostatul, uh, fosfatul, uh, dejecțiile de la animale și inclusiv cele de la <laughs> oameni. Care sunt condițiile însă care trebuie îndeplinite de aceste materii prime ca să devină îngrășăminte? Eu cred că și sper că cât mai repede cu putință propunerea comisiei va intra în vigoare, dar va avea și criterii uh, foarte clare. Ce doream eu să demonstre? Că există nenumărate substanțe naturale care pot să fie luate în calcul. Le vedeți foarte bine pe acest uh, diapozitiv și printre cele enumerate aș vrea să vorbesc despre uh, uh, făinile obținute din uh, uh, oasele de la um, animale. De ce aceste surse de materii prime nu sunt luate în considerare? De ce sunt practic discriminate? Uh, de ce, de exemplu, directiva privind nitrații nu le ia în considerare? Din păcate, nu s-au stabilit criterii suficient de uh, serioase. E adevărat că putem să folosim aceste substanțe, uh, uh, dar există o, direct, o piedică majoră în calea folosirii acestor produse pe scară largă din cauza, cum spuneam, a directivei nitraților. Ce vreau eu să fac cu această propunere de aviz? Pur și simplu să pun capăt acestei discriminări. Dacă avem îngrășăminte de origine animală, atunci ar trebui să le folosim tocmai pentru a extrage substanțele nutritive care apoi pot să fie folosite pentru a fertiliza solurile. Așa am avea uh, această economie circulară și un uh, ciclu complet într-o exploatație agricolă, pentru că orice exploatație agricolă se confruntă cu uh, aruncarea deșeurilor, dar deșeurile acestea, care de fapt sunt de uh, origine organică, pot să fie refolosite, cum spuneam, pentru a înlocui îngrășămintele chimice. Deci să înlocuim îngrășămintele chimice cu îngrășămintele derivate, de exemplu, din dejecțiile animale. Eu am vizitat împreună cu un coleg mai multe instalații din țările de jos și am putut să constat cum sunt extrase substanțele nutritive din uh, bălegarul de lavaj, de exemplu, pentru a fabrica îngrășăminte naturale. În plus, plantele absorb mult mai bine aceste substanțe nutritive uh, de origine uh, naturală a animale decât îngrășămintele chimice și randamentul culturilor la care se folosesc aceste îngrășăminte naturale este mult mai mare. De aceea, mie mi se pare indispensabil ca toate aceste produse care pot să fie extrase din uh, uh, dejecții, din excremente, să poată să fie uh, convertite în îngrășăminte. Și ne dăm seama uh, că uh, procentul de uh, azot care poate să ajungă în sol este de asemenea mai mică. Apa uh, este mult mai curată de asemenea dacă se folosesc doar îngrășăminte naturale. Atât conținutul, de exemplu, de fosfat și de potasiu este mai mic decât atunci când se folosesc îngrășămintele chimice. Aceasta este în mare propunerea mea de aviz despre materiile prime uh, uh organice și uh, animale. În propunerea mea mai vorbesc și despre microorganisme și despre uh, um, produse uh, care pot să stimuleze creșterea plantelor și care sunt tot uh, biologice. Repet, trebuie să avem substanțe nutritive pure care sunt bine absorbite de plante este important să putem să uh, reciclăm, să tratăm uh, dejecțiile animale pentru a putea obține aceste, aceste substanțe nutritive pure. În propunerea comisiei s-au identificat patru tipuri de microorganisme care pot să fie folosite. Eu mi-aș dori ca pe viitor să fie folosite și mai multe microorganisme pe piața europeană. În plus, ar trebui să facem în așa fel încât să nu să nu fie folosite microorganisme care de fapt nu pot să fie obținute în urma activităților agricole. Acele microorganisme uh, trebuie să fie interzise. substanțele nutritive trebuie să uh, se infiltreze în sol foarte lent. Există acum proceduri noi care uh, ar permite folosirea acestor uh, uh microorganisme. Nu vreau acum să uh, mă amestec în treburile Comisiei Envi, dar amendamentele depuse la Comisia Agri, cele pe care le-am primit eu, de fapt se adresează mai bine Comisiei Envi, deci vă rog frumos să le depuneți la Comisia Envi. Pentru că mai mulți dintre noi suntem membri și la Comisia Agri și la Comisia Envi. Acum vă sunt la dispoziție dacă aveți întrebări. Vă mulțumesc frumos, putem să lansăm dezbaterea acum. Mai întâi domnul Egniu. Vă mulțumesc frumos că scrieți acest aviz, dar uh, e păcat, într-adevăr, e păcat că n-am putut să ne gândim mai devreme. Există o întrebare pe care vreau să vă pun. Digestatul. Vedem că digestatul anaerob acum ia amploare și este un, un produs derivat pe care agricultorii îl folosesc până la urmă, deșeurile de la brutăriile uh, din Londra, de exemplu, pot să fie folosite sub formă de uh, digestate. Există un fermier care a construit această mașină enormă și uh, transformă deșeurile de la brutării în acest digestat pe care apoi îl poate folosi pentru terenurile sale. Mai există și o altă problemă de felul în care putem să tratăm excrementele umane însă excrementele umane ar putea să răspundă nevoii noastre de fosfat. Însă, undeva în protocol se spune că nu se va permite unui fermier să folosească acest tip de material atunci când își cultivă terenul. Ori eu cred că ar fi mult mai bine să uh, completăm ciclul. Și eu mi-aș fi dorit să văd uh, că se face o trimitere la acest lucru. Pentru că, până la urmă, este că concentrăm aceste materiale pe suprafețe din ce în ce mai mici și riscăm după aceea să poluăm apa. Vă mulțumesc frumos că, că ați abordat acest subiect, dar cum spuneam de la început, este mare păcat că e doar un aviz și că n-am putut să scriem noi raportul. Mulțumesc. Am posul Domnul Bugovici acum are cuvânt. Cu microfon vă rugăm frumos. Ok. Uh, thanks, Jan. So... Mulțumesc frumos uh, pentru acest aviz uh, de foarte bună calitate și mulțumesc frumos că ai organizat această excursie în țările de jos unde am putut să vedem această unitate de uh, Uh, producție și de folosire a îngrășămintelor uh, uh, naturale obținute din dejecțiile animale este de fapt o parte integrantă din pachetul economiei circulare și își propune să creeze o piață integrată europeană pentru îngrășăminte în UE, ceea ce ar permite să existe condiții egale de tratament pentru toți fertilizanții vânduți pe piața europeană, ceea ce ar permite uh, uh, producătorilor de îngrășăminte să aibă acces mai mare pe uh, piața europeană. Dar ce spuneți dumneavoastră este folosit de fermier de mii de ani. Nu e nimic nou sub soare, dar trebuie să se facă o actualizare și Comisia vrea să stabilească un cadru pentru a permite dezvoltarea economiei circulare în domeniul îngrăjămintelor. Convertirea deșeurilor în îngrijăminte este bine dezvoltată în mai multe state membre UE, deci putem să folosim această propunere tocmai pentru a vorbi despre aceste evoluții. Dezbaterea despre acest proiect de regulament uh, durează de ceva timp Există subiecte foarte divergente, nu am să mă concentrez asupra lor acum, însă vreau să spun că sunt de acord cu colega mea Gardini uh, și felul în care dumnea ei uh, a scris avizul la Comisia Envi, iar o abordare holistică a substanțelor uh, contaminante. În ce privește acest proiect de aviz, eu vreau să lucrez în spiritul compromisului, trebuie să punem capăt fragmentării de pe piața europeană în ce privește îngrășămintele. Principiul economiei circulare trebuie să funcționeze. Sunt de asemenea de acord cu faptul că trebuie să reducem dependența UE de importurile de fosfați, dar nu vreau nici să distrugem producția de îngrășăminte minerale din Uniunea Europeană. Propunerea este într-adevăr una tehnică care ne obligă să plecăm urechea la ce au de spus toate părțile interesate, uh, cele vizate direct sau indirect, de altfel, de această propunere. Eu cred că trebuie să fim vigilenți atunci când ne pregătim amendamentele. Propunerea finală trebuie să reprezinte un compromis între uh, uh, toți producătorii de îngrășăminte, indiferent de ce fel de îngrășăminte este vorba, și agricultorii trebuie să primească toate informațiile relevante, astfel încât să facă o alegere în cunoștință de cauză și să știe care sunt îngrășămintele pe care dorește să le folosească. În ce privește acest proiect de aviz, salut intenția raportorului Huitema, de a uh, favoriza um, îngrășămintele um, organice solide și um, De asemenea, sunt de acord cu faptul că putem să reciclăm deșeurile de anumite industrii care conțin multe substanțe nutritive. Mă gândesc, de exemplu, la îngrășămintele folosite în horticultură Și aceste îngrășăminte știm că îmbunătățește calitatea solului. Să nu uităm nici culturile de ciuperci, care de asemenea permit îmbunătățirea calității solului. Am fost puțin uh, mirat să aflu că există această piedică în directiva nitrați, dar după ce am discutat cu raportorul am înțeles care era intenția dumnealui și acum sunt uh, de acord cu dumnealui. În ce privește folosirea duală, cred că trebuie să facem uh, distinția între stimulatorii de creștere biologici și uh, produsele pentru protecția sănătății plantelor. Avem nevoie de mai multă transparență și nu care cumva să dăunăm sănătății plantelor. Sunt de acord cu uh, modificarea definițiilor anumitor categorii de produse. Cred că fermierul, fiind utilizatorul final, trebuie să beneficieze de instrucțiuni cât se poate de simple și de clare pentru uh, îngrășăminte. <clears throat> Mulțumesc și eu sunt raportor din umbră în Comisia ENVI și, într-adevăr, este vorba despre poluarea în principal cu cadmiu pentru că prin acești fertilizanți uh, ajung în sol și substanțe pe care nimeni nu și le dorește. Dați-mi voie să vă amintesc că um, ne dorim de fapt o economie circulară și în uh, ce privește fertilizarea solului în multe regiuni din Europa uh, există un surplus de fertilizanți, nu o lipsă de fertilizanți. Deci, um, nu trebuie să tehnicizăm fertilizanții organici uh, pentru a-i vinde uh, și în alte țări. Uh, în felul acesta aducem până la urmă inclusiv substanțe nocive în alte regiuni. Este un document foarte tehnic. Eu cred că ar trebui să închidem cercul și într-o uh, modalitate mai puțin poluantă. Iar în ce privește microorganismele, în sol există mii de microorganisme care au și un efect pozitiv tot felul de bacterii care practic fixează azotul îndepărtându-l din sol. Deci, trebuie să uh, ne referim și la aceste aspecte. Mulțumesc, Peter Iar. Mulțumesc uh, și colegului uh, Hoidema. În ce privește conținutul de cadmiu, uh, sigur, Comisia Envi se va ocupa mai intens de această problemă pentru a găsi o soluție care, din punct de vedere al politicii agrare, să fie rezonabilă. Dar cred că suntem pe calea cea bună. În ce privește uh, fertilizanții organici, uh, am o rugăminte dacă uh, uh, conținutul de substanțe nutritive este uh, corect din punct de vedere al mediului înconjurător, cred că fiecare fermier ar trebui să aibă dreptul să decidă cât fertilizant folosește. Iar în ce privește uh, regulile comerțului, sigur că trebuie să existe o, obligatoriu o certificare pentru fiecare produs. Pentru că trebuie să am și dreptul în calitate de fermier să ofer uh, fertilizanții organici și vecinului meu dacă există uh, o certificare. Iar uh, din punct de vedere al economiei circulare trebuie să existe și această relație cu uh, zona comerțului. Dar aș turna și puțină uh, apă în vin când e vorba de utilizarea compostului și eventual și a dejecțiilor umane pentru că nu pot să existe garanții 100% că uh, nu va fi și un uh, conținut de noxe. Deci uh, trebuie să existe până la urmă și un fond fiduciar național um, pentru garantare. Noi nu putem risca să poluăm Uh, solul. În ce privește compostul, uh, uh, trebuie să existe și o analiză a conținutului, nu doar o garantare din partea producătorului, pentru că trebuie să ne gândim și la interesul proprietarilor terenului agricol îl întreb pe colegul Hoitema dacă are uh, vreo uh, soluție din acest punct de vedere, pentru că nu putem spune de ce nu folosim fertilizanții organici uh, atâta timp cât ei conțin și substanțe nutritive pentru sol altfel. Mulțumesc. Domnul Acniu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez și eu calitatea raportului domnului Huitema. Salut și propunerea comisiei, care permite să uh, aducem la zi prevederile, inclusiv în domeniul inovațiilor și să armonizăm regulile pentru uh, punerea în aplicare a acestor prevederi. Deci, în ce privește biostimulanții, din acest punct de vedere există deja demersuri corespunzătoare. S-a vorbit despre economia circulară. Cred că uh, sunt importante propunerile făcute. Materiale fertilizante organice uh, trebuie să permită și o metodă alternativă de compostare, dar să corespundă regulilor sanitare europene. Aceste produse uh, au un potențial important pentru exploatațiile agricole care ar putea permite o valorizare mai bună a deșeurilor, de fertilizare a solului și de a reduce costurile uh, pentru uh, acest uh, demers de fertilizare. Dar aș dori să atrag atenția asupra raportorului să nu uh, se ajungă la un uh, pretext pentru uh, o uh, producție exagerată pe plan uh, industrial, inclusiv prelucrarea dejecțiilor animale, pentru că uh, în felul acesta um, ar putea să apară problema transportului pe distanțe um, mari. În ce privește dejecțiile animale, au existat deja o reglementare Trebuie să ne gândim însă și la reglementările privind nitrații, pentru că există uh, din acest punct de vedere niște uh, limitări uh, de, a cantității utilizate pe hectar, dar sigur că fermierii sunt obligați să respecte aceste limite. În felul acesta însă există și o discriminare a acestor produse organice față de uh, cele care uh, nu uh, sunt limitate. thank you very much. That was, uh... Mulțumesc uh, foarte mult, domnul Flanagan, pentru această prezentare foarte profesionistă. Acum 18 ani am uh, vizitat uh, o fermă um, anaerobică din Irlanda în care um, um, am ajuns în legătură cu, la concluzii legate de modul în care nitriții sunt folosiți. Trebuie să ne gândim la um, nivelul de reducere al uh, gazelor cu efect de seră, uh, care uh, trebuie să fie respectat și aici, pentru că dorim să protejăm mediul înconjurător și să avem în vedere aceste mers și în ce privește producția de fertilizanți, de anumiți fertilizanți, pentru că ne întrebam în legătură cu uh, aceste uh, întreprinderi în care sunt produși uh, fertilizanți anaerobici. Care uh, va fi impactul asupra uh, apei? Dacă plantele care pot să fix, fixeze nutrienții poate să aibă un efect efect negativ asupra uh, solului sau nu. Trebuie să uh, ne gândim că um, există um, riscul ca prin uh, apa de ploaie să pătrundă în sol și uh, substanțe nocive, dar uh, acest risc este mai mic decât producția în uh, masă de fertilizanți cu conținut nociv. În ce privește produsele biodegradabile sau cele care uh, pot fi compostate, trebuie să uh, vedem dacă ă, nu există un mix de produse biodegradabile cu produse care nu sunt biodegradabile și care riscă să pătrundă în sol. Acesta trebuie să fie o preocupare pentru noi. Iar în ce privește deșeurile, de asemenea există o preocupare care se bazează pe ideea că nu poți să ai încredere în ceea ce se afirmă că ar fi conținut uh, în uh, acești fertilizanți uh, din compost. Și știți că nu Ehm, trebuie să permitem unei piețe negre până la urmă să introducă pe piață substanțe care nu sunt verificate. Cât de departe putem să mergem cu soluțiile pe care le oferim? ceea ce eh, pătrunde în sol trebuie să fie până la urmă eh, produse eh, naturale. Trebuie să eh, nu mai permitem un vid legislativ care să eh, ducă și la produse nocive. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul domnului Tacula. Okay, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc la rândul meu domnului Huitema pentru acest proiect de aviz reușit care a fost elaborat cu mare grijă. Au fost uh, atinse subiectele esențiale Comisia Agri nu are unele competențe care țin de competența strictă a Comisiei Envi, dar sunt de acord că trebuie să adaptăm directiva privind uh, nitriții prin uh, legislația pe care o elaborăm. Trebuie să extindem domeniul de aplicare al directivei, inclusiv asupra lanțului uh, manufacturier. Trebuie să existe un cadru legislativ clar pentru fertilizanții organici, astfel încât uh, piața să poată să uh, funcționeze. Atât în ce privește fertilizanții organici uh, solizi, cât și cei lichizi trebuie să existe nivelul de nutrienți uh, utili. Mulțumesc, domnul Caputo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să-l felicit pe colegul nostru Cuitema, care a inaugurat uh, noul sezon multimedia cu pentru la prezentări. Uh, Astfel sunt convins că va evalua comunicarea noastră. Eu sunt foarte de acord cu raportul dânsului, așa că nu voi opri la cele deja spuse. Doresc doar să subliniez câteva aspecte care, după părerea mea, nu au fost subliniate și care ar trebui adăugate. Unul dintre principiile pe care trebuie să-l sprijinim este că atunci când agricultorii cumpără uh, un produs fertilizant, ei se așteaptă ca ce scrie pe etichetă să fie un fertilizant util propriilor producții. Astăzi, când uh, agricultorul cumpără produse fertilizante cu azot, fosfor și potasiu, de exemplu, au garanția că uh, aceste substanțe pe etichetă nu reprezintă 2% din conținutul total. Uh, cu propunerea Comisiei, agricultorii vor putea să înregistreze valori de până la 6%. Aș propune să adăugăm la textul Comisiei o limită poate mai compatibilă, nu mai mare de pe baza aceluiași concept aș propune apoi revizuirea nivelurilor de toleranță privind cantitatea. 5% este, după părerea mea, un procent prea mare și ar, duce la, ar aduce daune grave agricultorilor. În fine, agricultorii cred că trebuie să beneficieze de garanția că produsul fertilizant pe care îl cumpără are caracteristici utile pentru activitatea lor agricolă, deci pentru plante. În ceea ce privește fosforul, elementul cheie pentru a asigura disponibilitatea um, acestuia pentru plantă este să fie aplicat în formă uh, solubilă, deci în formă de lichid. Deci comisia trebuie, uită să includă faptul că fosforul trebuie să fie solubil ca uh, caracteristică esențială și acesta uh, ar putea fi un element care trebuie adăugat la acest raport, care, după părerea mea, este foarte bun. Mulțumesc! Pani prezident McGuinness. Doamna vicepreședinte McGuinness. Mulțumesc și mulțumesc, Ian, pentru munca depusă. Este un document foarte tehnic, dar eu cred că fermierii trebuie să înțeleagă care va fi diferența pentru ei ca fermieri și nici eu nu sunt sigură de răspuns. Pentru că, de fapt, fermierii reciclează și reciclarea directă uh, sau uh, a produselor din imediata vecinătate este cea mai bună dar nu știu uh, cum fertilizanții care există pe piață vor fi excluși până la urmă din domeniul de aplicare a noului regulament. Va fi un raport tehnic destinat strict industriei? Przedstawiciel Komisji, pan. Mulțumesc, dau cuvântul Comisiei. Jeśli pani przekroczyła 10 minut. Bardzo proszę. Vă rog, aveți cuvântul. Now you can hear me. Mă auziți acum? Da, îmi cer scuze. Mulțumesc. Și eu doresc să mulțumesc domnului Hoitema pentru un proiect de raport excelent. Voi avea o intervenție scurtă, pentru că deja suntem în criză de timp și pentru că noi, uh, intern, în uh, comisie, am discutat deja mult despre aceste preocupări. Pot să vă uh, împărtășesc câteva analize preliminare. Acest proiect de raport dorește să mm, exploateze întregul potențial uh, de nutrienți în economia circulară. Acesta este principalul obiectiv al acestui nou regulament. Deci dorim să extindem domeniul de aplicare pentru o armonizare pe plan european pentru că 50% dintre uh, statele membre până acum au fost excluse de la domeniul de aplicare al regulamentului uh, precedent. Acestea fiind zise, știm că propunerea Comisiei are o abordare uh, foarte atentă în ce privește uh, componentele uh, sigure Eh, ale fertilizanților, dar acum, sigur, Comisia eh, trebuie să extindă lista eh, elementelor componente. Vom fi însă foarte atenți, nu trebuie să ne grăbim în examinarea tehnică, pentru că trebuie să fie până la urmă materiale eligibile care să figureze în lista din anexă. Noi știm deja care sunt riscurile pe care trebuie să le analizăm. S-a vorbit deja uh, mult despre directiva privind uh, nutrienții Eh, da, eh, noi sperăm că această directivă să ehm, nu fie până la urmă limitată în efect prin propunerile pe care Parlamentul le va face. Iar eh, This proposal already includes digestates. Uh, there is an... digestate. Există o propunere de amendament Uh, pentru uh, cerințele uh, de certificare va fi o procedură legislativă alternativă. Este ceea ce Comisia poate să facă, eventual prin intermediul comitologiei. Și mai există un amendament în ce uh, care este deja inclus în primul regulament, așa cum a fost adoptat. Și noi ne dorim ca, din acest punct de vedere, să fie delegată competența către Comisie. Now, Madame, thank you. Madame Aguilera, very so shortly. Doamna Aguilera. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vroiam să ratez oportunitatea, dar uh, din cauza că a trebuit să merg la altă comisie, n-am putut să fiu prezentă de la început. Vreau să insist pe câteva aspecte din uh, avizul domnului Huitema, pe care doresc să-l felicit de altfel pentru avizul pe care l-a scris. Este cât se poate de corespunzător și mulțumesc și pentru vizita pe care am avut ocazia să o facem într-o localitate din țările de jos, unde putem să vedem exact cum sunt folosite dejecțiile mm, uh, animale și a fost foarte interesant, eu nu cunoșteam această tehnică. Vreau să spun câteva lucruri foarte rapid. În ceea ce privește stimulatorii de creștere biologici, da, îmi place foarte mult propunerea dumneavoastră și anume să se stabilească în, în numărul de microorganisme pentru fiecare sușă. Dar dumneavoastră spuneți că dacă se adaugă o nouă specie, atunci s-ar putea să nu existe același nivel de securitate dacă e vorba despre o nouă specie. Și poate că ar fi foarte bine să fim, să fim uh, vigilenți. Deci am această îndoială, acest semn de întrebare privitor la introducerea unei noi specii. Dar eu cred că propunerea dumneavoastră este foarte bună ce privește propunerea de revizire a directivei nitrați. Ca să nu se mai aplice acea limită prestabilită, și mai ales dacă e vorba despre îngrășăminte care să nu trebuie să fie, dacă e vorba despre deșeuri ca să nu, care să nu fie aruncate, ci să fie transformate. Eu nu știu dacă mm, exigențele economiei circulare se împacă bine cu protecția mediului. Trebuie să analizăm mai bine acest aspect. În plus, eu cred că această comisie ar trebui să se gândească care sunt avantajele schimbărilor. Pentru că uh, vor exista schimbări, mai ales și cu prețul uh, îngrășămintelor și în plus există această concurență între Comisia Envi, Comisia EMCO, Comisia noastră. E adevărat că noi n-am fost câștigători la împărțeală. Domnule președinte, vă rog frumos, mai dați-mi un minuțel pentru că uh, am fost la Comisia de Pescuit și mai am multe de spus și profit de această ocazie. În ce privește eficacitatea și eficiența uh, agronomică a îngrășămintelor organice și a îngrășămintelor minerale. Din punct de vedere al productivității există diferențe, însă nu cred că putem să măsurăm foarte bine câștigul de productivitate acestor diferite categorii de îngrășăminte. Mulțumesc! Are cuvântul acum uh, reprezentanta, reprezentanta Direcției Generale MV. Foarte pe scurt, pentru a completa prezentarea foarte interesantă a domnului Huitema, limita de 150 de kilograme în directiva nitraților se aplică doar în zonele poluate, uh, în care apa nu mai este bună, pentru, nu mai bună pentru de băut sau de folosit în alte scopuri, deci limita este doar pentru regiunile în care apa e deja poluată. Comisia a decis atunci acest lucru uh, pe baza faptului că s-a considerat că e mai riscant folosirea bălegarului în atingerea potențialului decât uh, produsele fertilizante minerale. Deci se aplică doar în zonele poluate. Doream să fac această precizare. Pan poseu sprawozdawca też 5 minut. Jeśli... Are acum din nou domnul raportor. Am și o întrebare mai întâi, în legătură cu microorganismele. Știm că în Europa, conform Mm, se aplică practici uneori bune de anumiți producători. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, pentru faptul că ați subliniat anumite aspecte și mie și eu cred că e păcat că avem doar un proiect de aviz, dar avem influența asupra adexelor. În calitate de raportor voi apăra poziția Comisiei Agri. Ehm, Petra spune, doresc să spun domnului Heusling că înțeleg ce spune. Trebuie să ne gândim și la alte proiecte legislative în legătură cu agricultura intensivă. Dar întrebarea pe care am uh, pentru Martin Heusling este bun. Da, ești agricultor bio, dar dacă ești agricultor convențional și folosești produse fertilizante minerale, întrebarea este, dorești să folosești produse fertilizante minerale sau nutrienți din surse organice? Aceasta e întrebarea. Dacă votezi împotrivă, va deveni mai problematic să se folosească nutrien nutrienții din surse organice în locul uh, fertilizantelor minerale. Aceasta este ideea acestei propuneri. Și pentru a răspunde și domnului uh, Agniu cu o explicație, bineînțeles trebuie să folosești mai întâi bălegarul în formă pură pe cât posibil. E clar acest lucru. E și modalitatea cea mai ieftină și toți fermierii vor face acest lucru. Dar așa cum spune Comisia, în anumite regiuni există limite ale um, cantității de băregar pe care poți să folosești pe la hectar. În plus, poți să folosești fertilizante minerale și există aici un potențial de economie circulară uh, deci poți să folosești bălegarul până la limita respectivă din cauza riscului scurgerii de azot și există acum tehnici de purificare a bălegarului ca să aibă aceeași eficiență agronomică ca și fertilizantele minerale, ca să fii sigur că aceste produse uh, ajung la acel nivel de eficiență, am inclus în propunerea ca eficiența agronomică să fie de cel puțin 80% ca să se poată compara cu fertilizantele minerale. Deci, din această perspectivă, poți să folosești bălegarul și um, elementele din bălegar pe care nu le-ai folosi altfel, dar poți să le folosești acum pentru a înlocui fertilizantele minerale și acest lucru poate să fie uh, importante pentru a umple golurile. Poți, în anumite regiuni din Uniunea Europeană, agricultorii nu pot să-și folosească tot bălegarul, trebuie să-l arunce, dar cumpără uh, fertilizante artificiale. De, e ciudat, nu-i așa? De ce să nu-și folosească propriul bălegar complet și să fie astfel mai puțin uh, dependent de fertilizantele artificiale. Și tocmai despre asta e vorba în, această, uh, în acest uh, proiect. Bineînțeles, pe cât posibil, legalul trebuie folosit de un fermier din apropiere. De exemplu, un fermier crescător de vite poate să dea uh, bălegarul unui uh, agricultor uh, care produce de plante sau cereale din apropiere. Doamna Ghilea Garcia vorbea despre biostimulente și riscurile legate de acestea. Într-adevăr, anumite microorganisme pot să fie dăunătoare, pot să fie toxice, de exemplu, și ele sunt folosite, pot fi folosite uneori uh, ca produs de protecție a plantelor sau pentru a înlocui un pesticid. Eu aș dori să previn, și aceasta este și întrebarea colegului Hoisling că legislația privind produsele fertilizante să uh, permite uh, autorizarea unui produs pentru protecția plantelor. Vreau să evit astfel de probleme și vreau să evit să facem rău mediului din cauza acestor uh, biostimulente. E, aici e vorba despre vânzarea acestor microorganisme clienților. Aceasta e distinția. În fine, domnule Guinness, care este avantajul producătorului, fermierului? Unii fermieri trebuie să scape de bălegar pentru că există limita din directiva privind azotul, deci trebuie să scape de bălegar și să cumpere fertilizante artificiale. Cu această propunere pot să rezolvi problema mai eficient și cu costuri mai mici. Apoi, ă, fertilizantele organice, dacă ai mai multe surse, resurse pentru a face fertilizantul, există mai multă concurență și astfel se va reduce ă, prețul plătit de agricultori. Și, bineînțeles, avantajul pentru mediu este evident. Nu mai trebuie să importăm uh, sau să facem uh, să facem uh, produse fertilizante prin combustie și cu emisii de dioxid de carbon. Mulțumesc foarte mult! În legătură cu microorganismele, aș dori ca domnul raportor să ne spună ce părere are. Yes, and that's, that, these are the, the, the microorganisms are the... Deci aceste microorganisme sunt uh, biostimulentele pentru plante. În această propunere dorim să folosim microorganismele ele se poate să fie vândute unui agricultor folosite pentru a fi incluse în bălegar, de exemplu, și apoi mai microorganismele fermentează și astfel fac elementele nutritive din uh, bălegar mai ușor disponibile uh, pentru uh, creșterea plantelor, așa cum face de altfel natura în soluri. Deci, practic, îmbunătățești habitatul din soluri cu microorganisme, cu mai puține scurgeri, pentru că planta va putea absorbi elementele nutritive mai ușor. Doream să clarific uh, ceva. Ai spus că nu există o limitare pentru azotul mineral. Există limitări doar pentru azotul din uh, fertilizanții organice. Ehm, cel puțin eu așa am înțeles, dar poate că a fost uh, doar o problemă de traducere. Pentru că eu nu cred că îngrășămintele minerale uh, ar avea un avantaj față de îngrășămintele organice. Pentru că în ambele cazuri există aceeași limită superioară. De ce există o discriminare față de îngrășămintele organice? There's a clear limit. Există o limită clară pentru bălegar, 170 de kg de azot pe hectar. În plus, pot să completez cu fertilizante artificiale până la 300 de kg de azot la hectar. Domnul Des? Dazu ganz kurz. O mică observație. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să explic că noi în regiunea Algoi avem multe precipitații. Există analize care au fost făcute de-a lungul anilor și în Kempton avem 350 de kilograme uh, care au fost folosite fără să existe reziduri în apă. Deci, eu nu înțeleg acest regulament. Trebuie să existe până la urmă niște reguli care să fie specifice regiunilor. Unele au mai multe precipitații, altele mai puține. Și ca atare și impactul asupra mediului poate fi unul diferit. Încheiem aici această dezbatere. A fost o discuție foarte interesantă. A fost, uh, prezentarea colegului nostru a fost una excelentă. Este un subiect extrem de important. Amendamentele trebuie depuse până pe 13 martie la ora 12. Și acum vom vorbi despre uh, misiunea Agri la Berlin. Eh, bueno, quiero... Eu uh, am fost uh, foarte atrasă de Săptămâna Verde, a fost o misiune foarte importantă, o, o sărbătoare în care se sărbătorește orașul Berlin și am fost foarte bine primiți de către toți colegii uh, germani și din Comisia uh, din Germania, am avut multe oportunități interesante, și anume ministrul federal al agriculturii a fost prezent de mai multe ori și am putut să discutăm cu dumnealui de unde și interesul de a participa la aceste reuniuni în care și ministrul era prezent. Am putut să discutăm cu dumnealui am putut să-i punem întrebări, să-i exprimăm neliniști pe care le avem asupra unor uh, aspecte importante, mai ales în ce privește viitoarea reforma PAC. Guvernul german joacă un rol cheie și de aceea faptul că am avut posibilitatea de a discuta cu dumnealui mi s-a părut uh, foarte, foarte important. N-am putut să discutăm chiar despre tot, nu vreau să vorbesc aici despre toate detaliile. Misiunea a fost foarte bine organizată de secretariat și țin să-i mulțumesc pe această cale și să-i felicit. Cum spuneam, a fost o organizare foarte bună și am putut să profităm la maxim de această vizită. Toți colegii care au participat am fost uh, ocupați în fiecare moment. Și când am mă uit și la doamna Müller și la domnul ceilalți colegi care erau prezenți și am putut să mergem uh, la pavilionul regiunii Bavaria și am discutat și cu ministrul agriculturii din landul Bavaria și dumnealui a fost recunoscător uh, și pentru faptul că am putut să discutăm. Oricum, am discutat cu autoritățile din linia întâi din Germania și a fost foarte interesant. Domnule președinte, am încheiat. Îmi pare rău că nu am putut să participăm cu toții la această misiune. Ați primit un raport scris și acum dau cuvântul domnului Des. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegei Aguilera că mă bucur și doresc să mulțumesc tuturor celor care au pregătit această deplasare. Mă bucur că a fost posibilă această delegație pentru Săptămâna Verde pentru că atâta timp cât a existat uh, zidul Berlinului, uh, Comisia Agri a participat anual uh, la Săptămâna Verde și eu cred că trebuie să devină din nou o tradiție. Să vă gândiți că au fost 88 de miniștri pentru agricultură prezenți la Berlin și uh, cred că am putea organiza la un moment dat chiar o ședință cu toți membrii comisiei. Mulțumesc colegilor care au participat, mulțumesc secretariatului pentru organizare și uh, mulțumesc și uh, ministrului pentru agricultură din Bavaria care a arătat atât de multă deschidere pentru delegația noastră. Cred că de aici înainte anual ar trebui să să facem o asemenea deplasare. Și eu doresc să uh, mulțumesc colegei mele Achilera pentru uh, faptul că uh, are uh, o impresie atât de pozitivă despre participarea noastră la Săptămâna Verde. Mulțumesc uh, colegilor din Comisia Agri Cred că săptămâna verde este într-adevăr pe plan internațional una din cele mai importante întâlniri pe plan european și mă bucur că delegația noastră a fost atât de numeroasă și uh, contactele au fost atât de reușite. Mulțumesc încă o dată pentru colaborare. Președintele, mulțumesc și pentru observațiile legate de uh, conținut dar uh, care au fost până la urmă învățămintele acestor contacte cu specialiștii pentru că uh, poate putem trage niște concluzii pentru configurarea politicii uh, agrare comune pe viitor. Deci, așteptăm impresii și din acest punct de vedere. Mai dorește cineva să intervină? Există nelămuriri? Dacă nu, uh, continuăm uh, întâlnirea mâine dimineață, vom începe cu voturile și va fi vorba și despre rolul femeii în zona rurală, deci uh, vom avea vot comun a două comisii. Vă rog să fiți punctuali. Până la urmă am reușit să ne încadrăm și astăzi în timp. Mulțumesc interpreților.